Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie sehr. Reluăm lucrările noastre. Vă urez bun venit eh, la reuniunea noastră de după amiază. Urez, îi urez eh, bun eh, venit domnului Pleba de la a, a, Agricultură și tuturor celorlalți reprezentanți ai comisie de la diferitele direcții generale colegul de la DEFCO mai este pe drum. Bun venit tuturor, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Raportorul nostru este Joachim Zeller. Cine dorește să înceapă? Pleva. Er er- er Domnul Pleva, pentru că, organi- pentru că gestionează cel mai mare portofoliu. Dacă doriți să faceți vreo observație introductivă, dacă nu, începem cu întrebările imediat, cum doriți. Domnul Pleva, da, ă, câteva comentarii pe scurt la început. În primul rând, mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta pe scurt ă, raportul de activitate anual al DG Agri. Din punctul meu de vedere, raportul anual de activitate pentru 2015 uh, prezintă o imagine clară a uh, PAC. Sper că vă, vă răspunde la așteptări în ceea ce privește transparența, curatețea și obiectivitatea. Uh, PAC reformată este în vigoare. Noile plăți uh, directe au început în primăvara lui 2015. Informațiile corespunzătoare referitoare la aceste plăți vor fi în raportul anual pentru 2016. Tot ce ține de dezvoltare rurală, toate programele au fost adoptate în 2015. Sunt implementate în momentul de față de către statele membre. Prețurile scăzând de la lapte au, crezut, au uh, creat mari probleme uh, fermierilor și a solicitat un răspuns european. Asta am făcut la comisie cu 500 de milioane de euro pus, pus la dispoziție pentru a-i sprijini pe fermieri în septembrie 2015 numai. Am luat în considerare sprijin pentru toate piețele și încercăm să mobilizăm peste 1,5 miliarde de euro pentru a răspunde la criza de pe piață. PAC este foarte uh, importantă pentru viitorul nostru. Trebuie să ne asigurăm că uh, zonele noastre rurale sunt bine întreținute, că avem uh, locuri uh, de muncă în zonele rurale pentru ca oamenii să rămână acolo. PAC contribuie la protecția mediului, în special împotriva schimbărilor climatice. PAC uh, face, reprezintă o parte importantă din bugetul UE. DG Agri estimează o rată de eroare generală pentru PAC de 2,02% pentru plăți ceea ce pentru plățile directe, ceea ce constituie 78% din toate cheltuielile din PAC. Pentru acestea, rata de eroare este de 1,47%. Mai avem însă uh, de lucrat pentru a reduce rata de eroare pentru programele de uh, dezvoltare rurală. Această rată este scăzută, da, uh, scade, dar este în continuare destul de ridicată. Fondurile sunt um, gestionate în funcție cu regulamentul financiar, slăbiciunile sunt identificate și remediate. Acțiunile implementate de statele membre și monitorizate de comisie au adus rezultatele așteptate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trebuie să vă spun că sunt un fan al uh, raportului uh, dumneavoastră anual. Continuăm uh, cu doamna Suca. Sau putem să mergem și pe principiul ping-pong, uh, dacă doriți, uh, domnul Țeller. Mulțumesc! Îi mulțumesc și domnului Pleva pentru prezentarea sa. În 2015 Am avut un an uh, special. Plățile directe au fost făcute în momentul actual, pe când uh, plățile pentru proiectele din al doilea pilon, la fel ca la politica de coeziune, se făceau pe baza proiectelor din perioada uh, de uh, finanțare precedentă. În același timp, obiectivul uh, politicii comune, politicii agricole comune este să asigure venituri suficiente agricultorilor și mai puțin să lucreze cu mecanisme de sprijin pentru în ceea ce privește prețurile. Însă, mai ales în 2015, am fost obligați să constatăm că din cauza unor măsuri de politică externă, cum ar fi sancțiunile impuse Rusiei și care, cărora li s-a răspuns cu contrasancțiuni uh, și uh, o sancțiuni în ceea ce privește uh, importurile de produse agricole, e bine, s-a creat uh, o criză a prețurilor la Uh, lapte, produsele lactate, uh, la carnea de porc și aici oferta era mai mare decât cererea și uh, așadar am intervenit. Întrebarea mea este, dacă știți, în 2015 câți, agricol, câți agricultori și-au pierdut locul de muncă având în vedere criza din domeniul lactatelor și al cărnii de porc. Și este domnul director general de părere că PAC ce nu are ca scop să sprijine uh, prin stabilirea de prețuri, e bine dacă PAC asigură venituri adecvate agricultorilor. 2015 a fost primul an în care s-a aplicat uh, reforma PAC, inclusiv uh, plățile pentru greening și ecologizare. În ce măsură uh, aceste plăți au intrat în uh, rata de eroare? Și ce face DG Agri sau ce a făcut pentru a elimina uh, suprareglementarea în statele membre și pentru a uh, simplifica sistemul cât mai mult. În 2014, rata de ocupare în domeniul um, uh, agricol și-a revenit puțin la 63%, chiar dacă aici sunt cei mai mulți uh, șomeri În trecut uh, se spunea că asta este numai din cauza PAC și nu numai uh, din cauza politicii de coeziune și a măsurilor locale și regionale. Cam atât deocamdată. Aș mai avea întrebări, însă nu vrem să vorbim numai despre agricultură. Mulțumesc. Domnule director general Pleva, vă rog. Mulțumesc pentru aceste întrebări. În primul rând, în ceea ce privește locurile de muncă pierdute în 2015 din cauza crizei, trebuie să vă spun că PAC a oferit multe oportunități și instrumente pentru a-i ajuta pe fermieri să facă față situației de criză. În primul rând am făcut uh, eforturi și am avut succes pentru a găsi noi uh, piețe după sancțiunile ruse pentru a vinde produse lactate și pe bază de carne. Și a fost o operațiune de succes pentru că exporturile în 2015 pentru toate produsele agricole a fost mai ridicat decât în 2014, în ciuda crizei. Deci uh, a existat și o posibilitate să menținem un anumit nivel de prețuri și o rețea de mm, securitate, de siguranță situația a început să se îmbunătățească, mai ales în acest an. Nu avem uh, statistici referitor la câți fermieri au decis să își uh, înceteze activitatea. Însă, dacă um, vedeți uh, cum funcționează lucrurile în agricultură, când au o problemă, când există probleme într-un, într-un sector, agricultorii încearcă să-și schimbe produsul și să vină cu ceva pe piață ce este mai uh, căutat. Deci nu am astfel de informații, dar în mod normal um, fermele sunt destul de rezistente pentru a face față acestor modificări ale pieței. Am spus de asemenea că uh, o bună parte din veniturile fermierilor sunt prin plăți directe. Plățile directe au fost distribuite la timp și în medie aproximativ 40-45% din venitul fermierilor vine din plăți directe. Deci uh, a existat o oarecare stabilizare prin PAC pentru ca uh, agricultorii să poată face față acestei situații dificile. Există și alte instrumente de stabilizare a veniturilor, inclusiv dezvoltarea rurală și unele regiuni sau state membre folosesc aceste posibilități. După cum spuneam, toate acțiunile pe care le-am uh, luat acum, încearcă, acum încep să-și arate uh, fru, uh, fructele. Produsul, uh, la, uh, prețul la lapte anul acesta uh, crește, pentru lapte praf de gresat, uh, brânză, unt și vedem câteva efecte pozitive asupra uh, prețului plătit la lapte uh, fermierilor. Uh, deci există unele uh, progrese, bineînțeles, uh, trebuie să fim prudenți în continuare, dar a existat o uh, contribuție a PAC pentru stabilizarea pieței și a fost destul de substanțială. După cum am spus, 1,5 miliarde de euro suplimentari au fost uh, mobilizați pentru a ajuta Uh, fermierii. În ceea ce privește uh, uh, înverzirea și impactul asupra ratei de eroare, am avut un prim raport de evaluare a um, ecologizării și asta a arătat că ea se aplică în toate statele membre. Mai mult de 72% din terenul agricol este acoperit de practicile ecologice de exemplu, zonele de interes uh, ecologic. S-a solicitat ca fermierii să acopere prin astfel de măsuri 5% din terenul lor agricol. Datele noastre din statele membre ne arată că este vorba de 9%, deci mai mult decât uh, ne așteptam, impactul ecologizării asupra ratei de eroare. Bineînțeles, ecologizarea s-a introdus în 2015, deci în raportul de activitate anual pentru 2015 nu putem să vorbim despre asta sau nu putem identifica impactul, însă monitorizăm uh, situația și dacă vedem uh, puncte slabe, le identificăm și solicităm statelor membre să prezinte și să implementeze planuri de acțiune. Deci situația este sub control și în ceea ce privește înverzirea. În ceea ce privește simplificarea, mi se pare important uh, de menționat că au existat deja multe acțiuni luate de Uh, comisar pentru a simplifica politicile conform uh, declarației de misiune a domnului comisar în toate domeniile PAC, uh, primul pilon, al doilea, măsuri de piață. În măsurile de piață vom reduce numărul actelor delegate de la de la 400 la 200, la înverzire am venit deja cu un pachet anul trecut, cu reguli de simplificare pentru a oferi orientare și pentru a-i ajuta pe fermieri să implementeze aceste măsuri. Ne consultăm acum pe baza unui act de, pentru un act delegat care să ofere 15 elemente diferite de simplificare a înverzirii prin actul delegat unele dintre acestea sunt uh, substanțiale, solicitate și de uh, părțile interesate, statele membre și fermieri. Folosim și oportunitatea adusă de regulamentul Omnibus pentru a merge mai departe decât atât și pentru a simplifica în mod pragmatic anumite elemente ale PAC schimbând actul de bază. Deci simplificarea este prioritatea noastră și mm, obținem și rezultate în acest sens. Mulțumesc! Îl am pe domnul Liberațchi înscris la cuvânt. Vă rog, din partea stângă a sălii. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în poloneză, domnul director mă va înțelege foarte bine și uh, Astfel, comunicarea între noi va fi optimă. Vă mulțumesc pentru aceste informații. Raportorul Țeller a pus întrebări pe fond, nu le voi repeta eu. Acum, Rata erorii ne-a interesat întotdeauna, mai ales în ceea ce privește agricultura și în continuare punem accentul asupra ei. Acestea fiind spuse, domnule director, 2015 a fost uh, al doilea an din uh, noua perioadă de programare bugetară în care uh, plățile indirecte de la Dorea Piron au fost schimbate în favoarea plăților directe. Um, și inclusiv în, în țările care au aderat la Uniunea Europeană după 2004. În ce măsură uh, credeți că aceste noi prevederi corespund așteptărilor? Apoi, puteți estima în ce măsură al doilea pilon schimbă structura agricolă în țările beneficiare? Adică, care sunt efectele schimbărilor în ceea ce privește locurile de muncă în agricultură? E adevărat că a scăzut uh, rata ocupării în agricultură în urma aplicării noilor uh, măsuri? Aș dori să știu dacă, în schimb, a crescut numărul locurilor de muncă în domeniul serviciilor uh, din domeniul agriculturii, pentru că astfel s-ar reechilibra lucrurile. Noi, bineînțeles, dorim să păstrăm locurile de muncă sau să creăm noi locuri de muncă, nu să distrugem. Apoi, uh, ajung la criza uh, prețurilor bunurilor agricole. Vă întreb, ați observat o diversificare în ceea ce privește prețurile la furaje, mai ales uh, la nivel sezonier și mă gândesc aici la diversitatea de la o regiune la alta în nivelul producției. Și o altă întrebare care privește Polonia. În țara noastră uh, s-au registrat întârzieri mari în plățile directe către agricultori. Aș dori să știu dacă Comisia Europeană și DG Agri mai ales încearcă să înțeleagă de ce au avut loc aceste întârzieri la plăți. Dacă nu, oamenii vor avea impresia că Uniunea Europeană nu își respectă obligațiile. Și e clar că nu avem nevoie de un astfel de, uh, de, de astfel de păreri în rândul opiniei publice. Vă mulțumesc pentru întrebări. Aș dori să revin la un lucru menționat și de domnul raportor și care are legătura cu cele spuse de domnul Liberațchi Cred că există o diferență substanțială între punerea în aplicare a PAC-ului și punerea în aplicare a politicilor regionale. În cazul nostru, am început să oferim sprijin fermierilor um, încă de la început. Toate programele au fost uh, aprobate în 2015 și am început și plățile reale în cadrul acestor programe. Avem uh, anumiți parametri de măsurători multianuali, de exemplu, pe chestiuni de mediu și acestea trebuie să continue. Până acum am cheltuit în domeniul dezvoltării rurale 11,6 miliarde de euro din un buget de 42 de miliarde angajamente pentru perioada 2014-2020. E important, deci, să observăm că există o continuitate în uh, dezvoltarea rurală. Apoi, în ceea ce privește aceste schimbări structurale și schimbarea uh, proporțiilor între plăți directe și dezvoltarea rurală noua politică agricolă comună acordă statelor, fere statelor membre o anumită flexibilitate să transfere fonduri din uh, al doilea pilon la primul pilon sau invers. Și multe state membre au hotărât să transfere fonduri din primul pilon spre al doilea. Nu s-a întâmplat asta în cazul Poloniei, care a folosit toată flexibilitatea și a trans, transferat uh, uh, o mare parte din uh, prețul, din, din plățile directe la primul pilon. Dar, dacă ne uităm la cifre în general, în total a fost transferați mai mulți bani din primul pilon la al doilea pilon și acest lucru este un element pozitiv pentru că fondurile din al doilea pilon sunt pentru modernizare și măsuri de mediu. E prea devreme să spunem ce impact Uh, va avea schimbarea proporțiilor între um, plățile directe și um, programele de dezvoltare rurală. Vom putea să vă dăm informații mai detaliate pe baza sistemului comun de monitorizare și evaluare pe care l-am creat pentru această politică. Rapoartele pe baza acestor analize vor fi disponibile în 2017 și 2018 Um, pe diferite domenii din politici. În ceea ce privește locurile de muncă, ne-am referit la ocuparea zonelor rurale. În, activitatea, în raportul nostru anual de activitate avem indicatori cheie. Sunt de acord cu dumneavoastră că obiectivul menținerii locurilor de muncă în zona rurală este un obiectiv mai larg decât strict locurile de muncă din agricultură. Dar ideea este să încurajăm dezvoltarea rurală, să oferim sprijin pentru păstrarea activității agricole în zonele mai puțin favorizate sau în uh, um, zonele cu condiții naturale dificile. Dar pro progresul tehnologic, inovarea în agricultură toate acestea fac să se reducă numărul direct al, locurilor de, al numărul locurilor de muncă strict în agricultură, dar obiectivul este păstrarea locurilor de, locurilor de muncă în general în zonele rurale și politicile noastre contribuie, cred, tocmai la menținerea ratei ocupării în zonele rurale și de aceea am creat indicatorii de performanță așa cum i-am făcut în uh, și am exploatat în uh, raportul nostru anual de activitate. Situația se ameliorează de la criza din 2009 și până acum. Ocuparea în zonele rurale a crescut, a fost în creștere. În ceea ce privește uh, prețurile pe care le percep fermierii, un lucru e clar. Uh, Prețul de intervenție la diferite produse la nivel european este același pentru toate statele membre. Deci, uh, uh, prețul de intervenție pentru laptele praf, pentru unt și așa mai departe este același peste tot dacă se intervine. Dar nu există un preț unic pentru um, produse cum ar fi uh, nutrețurile sau uh, uh, legumele. Asta depinde de producție și de situația de pe piața locală. Deci, um, piețele mm, pe care le, prețurile pe care le percep agricultorii pe piața locală și regională sunt foarte diferite. Și trebuie să știm că mulți factori au un impact asupra prețurilor dar ce important este ca intervenția noastră să fie aceeași pe întregul teritoriu, pe toată piața unică. În ceea ce privește prețurile, plățile directe în Polonia, statele membre pot să facă plăți directe, de exemplu pentru 2015, de la 16 octombrie până la sfârșitul iunie la anul, fără penalități. Și din câte știu eu, Polonia a făcut plățile directe conform regulilor. Deci, nu s-au înregistrat întârzieri, uh, deci nu au, fost, nu au fost plăți întârziate după sfârșitul lui iunie. Dar, bineînțeles, pentru agricultori e important să primească banii cât de repede. Unele state membre au reușit să facă plățile la începutul perioadei respective, deci în noiembrie, decembrie, ianuarie, Alte state au, au reușit să facă plățile doar spre sfârșitul perioadei. Și acesta este probabil cazul menționat uh, și anume cazul Poloniei. Mulțumesc. Domnul Von. Uh, thank you, Chair. Can I also thank the, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu, uh, domnului director general, pentru prezentarea sa și pentru răspunsurile date până acum la întrebările colegilor. Așa cum a spus, domnule director general, uh, politica agricolă comună rămâne o politică europeană importantă, de aceea mă miră faptul că o mare parte din fermierii britanici au votat în favoarea Brexitului. Nu am văzut încă cifrele, dar uh, cred că peste 50% din fermierii britanici au votat să, vote, să iasă din Uniunea Europeană, chiar dacă și pentru ei uh, politica agricolă comună era o politică importantă. Nu asta vreau să spun de fapt, dar nu m-am putut abține. Ați răspuns deja parțial la prima mea întrebare. M-a interesat care este impactul uh, Uh, transferurilor de la pilonul 1 la pilonul 2, ați spus că e nevoie de mai multe analize. E important să vedem dacă aceste schimbări au avut impact asupra agricultorilor, dar și asupra comunității rurale în general, dacă ea aceasta a beneficiat de aceste modificări. Un al doilea aspect se referă la indicatorii de performanță, prețurile bunurilor, partea din terenul folosit în scopuri de mediu, dar și rata șomajului în zonele rurale despre care ați vorbit. Mă bucur că există acest indicator pentru că dorim cu toții că nu dorim să măsurăm doar respectarea regulilor, ci și performanțele și cred că e foarte important să avem acești indicatori de performanță. Este un început bun. Îmi doresc să vă întreb dacă considerați că acești indicatori sunt suficienți sau poate ar trebui să măsurăm și alți indicatori de performanță, cum ar fi sărăcia, rata sărăciei în zonele rurale sau accesul la, serviciile, la servicii în zonele rurale, pentru că știm că în multe zone rurale serviciile sunt foarte limitate și lumea nu are acces la servicii de calitate și poate să, și modul în care tinerii sunt încurajați să intre în activitățile agricole. Aș dori să știu dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, ar fi bine să existe și alți indicatori pentru a măsura performanța și nu doar respectarea regulilor. Thank, thank you for, for... Mulțumesc pentru aceste întrebări și comentarii. <laughs> nu voi vorbi despre Brexit, Dar în ceea ce privește indicatorii, aș dori să spun că, în primul rând, în uh, raportul nostru anual de activitate ne-am hotărât să ne concentrăm doar pe principalii indicatori, pentru că documentul e deja destul de lung și de amănunțit, așa că ne-am limitat la principalii indicatori. Dar, așa cum am spus, în contextul reformei am uh, creat un sistem comun de monitorizare și evaluare care funcționează acum. Este parțial automat, parțial prin raportare de, la stat, de către statele membre și am strâns multe informații în legătură cu politicile noastre. Um, deci pregătim rapoarte de evaluare, unele sunt absolut necesare, cum ar fi evaluarea ecologizării sau uh, programul de dezvoltare rurală, vor fi evaluate ex post în mod foarte detaliat în 2017. Abia am început să primim contribuții de la statele membre, dar raportul nostru va fi o evaluare ex post bazat pe datele reale. Deci, putem deja să prezentăm Comisiei dumneavoastră mult mai mulți indicatori, nu doar principali indicatori de performanță, ci și indicatori de output, de, de rezultate, de producție. Putem de asemenea să prezentăm informații detaliate în legătură cu noile locuri de muncă create. Avem și evaluări ex ante ale programelor de dezvoltare rurale care s-a ajuns la concluzia că se vor crea 125.000 de locuri de muncă în agricultură, în grație dezvoltării rurale, dar, bineînțeles, cea mai importantă este valoarea expost. Deci toate aceste informații și evaluări vor fi realizate um, conform uh, planificării, conform calendarului prevăzut și, bineînțeles, vă vom, vom prezenta rezultatele acestora și cu ocazia următorului raport anual de activitate. Nu știu dacă indicii sărăciei pot să uh, intre, să fie luați în calcul, pentru că uh, sărăcia depinde de mulți factori, dincolo de politica agricolă comună. Ehm, văd că vă interesează impactul modulării între cei doi piloni. Cred că ehm, vor mai veni și alte informații mai detaliate în legătură cu acestea. Ehm, statele membre ne vor comunica câte fonduri au trecut de la primul pilon la al doilea și care este situația. Mai avem nevoie de timp pentru a face aceste evaluări. Doresc doar să spun că noile plăți directe au fost puse în aplicare doar în 2015. S-au făcut plăți pentru 2015, începând cu 16 octombrie 2016, spune vorbitorul. Este prea târziu să evaluăm uh, Uh, impactul acestor schimbări în uh, plățile directe, dar o vom face când va veni vremea. Mulțumesc! Aș avea și eu o întrebare scurtă și uh, sper să putem primi și un răspuns succint. Am observat că atât pentru plățile directe, activitatea autorităților uh, la fața locului uh, a fost uh, mai eficientă. Am avut mai puține corecturi de această dată. Credeți că a fost o muncă mai de calitate sau care este explicația? Cum vă explicați că s-a îmbunătățit situația sau pur și simplu nu s-au mai făcut corecturi? Uh, sau, uh, în realitate de bună catolică, a treia variantă ar fi să credem că, într-adevăr, oamenii se ameliorează. Yes, if we take into account the... Dacă ținem cont de suma totală a corecțiilor financiare în 2015, a fost vorba de un an cu totul special pentru că am redus uh, uh, banii neplătiți și am avut uh, corecturi importante. Dacă luăm în calcul banii plătiți la bugetul european, e vorba de 1,2 miliarde de euro mm, corectura financiară ar fi cam de 0,8 milioane de euro. E o corectură importantă în ceea ce privește volumul, suma respectivă. În ceea ce privește numărul de rezerve. Într-adevăr, am, am pregătit uh, rezervele. Și vă pot spune că în urma punerii în aplicare a planului de acțiune de către statele membre și în urma monitorizării punerii în aplicare acestui plan de către DG Agri, am obținut rezultatele acestea. Deci, uh, faptul că am abordat uh, măsurile de rectificare și faptul că am avut noi posibilități oferite de acest nou plan a dus la reducerea uh, corecturilor pe baza reformei PAC. Deci cred că folosirea tuturor acestor instrumente, dar și cooperarea cu statele membre, au dus la rezultatele pozitive de care vorbeați. Da, rata într-adevăr de roate a scăzut uh, pentru ambii piloni. Încă o întrebare suplimentară. Ați vorbit de planul de acțiune de corectură. A fost întotdeauna, l-am avut. Dar, uh, dacă înțeleg eu, nu a avut aceleași efecte ca în acest an. De ce credeți că de această dată uh, efectele au fost atât de clar? Pentru că schimbarea este majoră de această dată. Poate ar fi mai bine să vă dau câteva exemple. Pentru primul pilon am avut uh, mulți bani alocați și partea cea mai importantă este că am avut așa numitul sistem de identificare uh, pe țară, care a funcționat foarte bine. Am avut și un plan de acțiune care viza problemele din uh, Grecia și din uh, Spania și mai recent în uh, Franța, dar mai ales în Grecia și în Spania am constatat o îmbunătățire reală. Administrația națională a identificat părțile neeligibile care au fost eliminate din sistem. Mai mult de 3 milioane de hect stare de pășuni permanente au fost eliminate din sistem în, în Grecia, de exemplu, iar în cazul Spaniei 12 milioane de hectare. Deci, aceste două exemple, exemple arată că dacă problemele sunt abordate cum trebuie și dacă statele membre își aduc uh, concursul, iată, avem și posibilitatea de a obține rezultate. Și iată, nu numai că uh, putem corecta astfel de lacune și de probleme, ci Așa cum am spus la comisia dumneavoastră anul trecut, am creat uh, o uh, direcție, la, la direcția Agri o unitate specială pentru a aborda problema reformei PAC, pentru că este atât de complexă. Deci, iată, avem această unitate specială care ne acordă asistență în domeniul plăților directe și asistă asistență și statelor membre pentru ca ele să uh, uh, pregătească cât mai bine plățile. Mulțumim pentru aceste uh, informații atât de importante și de mm, interesante. Da, bineînțeles. Am uitat. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că am sosit cu întârziere, nu am auzit uh, prezentarea dumneavoastră în întregime și s-ar putea să fi spus, să fi dat uh, un răspuns la întrebările mele. Uh, Uh, eu m-am ocupat uh, de marketing. Uh, în marketing acolo am învățat că trebuie să repeți un lucru de șapte ori ca să fii sigur că te-ai făcut înțeles. Și poate că repetiția nu este chiar inutilă. Derek a pus o întrebare în legătură cu PAC și directorul general ne poate spune când crede că PAC-ul va începe să ne oferi o imagine de ansamblu uh, în uh, ceea ce privește evoluția după reformă, care este activitatea uh, curți, um, deci care este cooperarea cu Comisiei cu Curtea, Uh, pentru a ne asigura că uh, și noi suntem uh, implicați în calitate de colegiuitori, ce am putea face pentru a obține rezultate pozitive pe viitor, deci ce am putea face pentru ca pacul să funcționeze și mai bine, e primul bloc de întrebări. n a spus nimic despre simplificare și deci ajung la următoarea întrebare. Ne puteți spune dacă simplificarea pe care ne-am dorit-o cu toții cu ocazia ultimei reforme a avut loc? și ați constatat vreun efect asupra ratei de eroare? Sau ce ar trebui să facem mai mult pentru a obține și mai multă simplificare? Da, știu că răspunsul poate fi stufos, dar vă mulțumesc anticipat. Dragi colegi, am început la ora uh, 3 și 3 minute. Am avut introducerea, am avut dezbaterea și nu putem să punem acum întrebări care și-au primit deja răspunsul, pentru că timpul ne presează. Uh, Petri, Sarvama. Uh, îmi cer scuze, uh, îmi pare rău că am uh, sosit cu întârziere, poate că ați spus cele pe care vreau eu să le aud, dar în orice caz, din punctul meu de vedere, întrebarea principală din partea unor state membre pe care le cunosc foarte bine este care ce ați făcut și cred că puteți să-mi răspundeți într-o propoziție ce ați făcut pentru ca statele membre să evite suprareglementarea. Sigur că e o întrebare care are legătură și cu simplificarea, dar este o altă fațetă. Ați făcut ceva pentru a spune statelor membre uh, opriți suprareglementarea. Opriți așa numitul uh, gold plating. Bruxelles nu încearcă să vă facă viața un uh, infern, ci din contră să vă ajute. Deci este mesajul principal pe care să-l transmitem acasă. Domnule director general, mai aveți încă câteva minute la dispoziție pentru răspunsuri. Uh, uh, Poate ar fi mai bine să încep cu ultima întrebare. Uh, noi avem un uh, act de bază și un act de implementare. E vorba uh, de o reglementare care se face la nivel european. Bineînțeles că avem o gestiune comună cu statele membre și deci statele membre trebuie să pună în aplicare aceste politici, dar au o anumită marjă de manevră. În 2013 s-a luat o decizie cu privire la primul pilon și Uh, am uh, adoptat toate programele de dezvoltare pentru 2015. Deci uh, nu mai avem nicio schimbare anticipată pentru că exploatațiile agricole au nevoie și de previzibilitate. Și aici o să răspund și întrebării care a fost pusă înainte de doamna. Am pregătit cele trei pachete de simplificare, inclusiv așa numitul greening vă pot enumera toate elementele, să vă pot da toate datele tehnice, dar uh, majoritatea măsurilor sunt uh, binevenite, în primul rând, de către fermieri, de către beneficiari. Am abordat, uh, în contextul simplificării, mai ales problema reducerii ratei de eroare am introdus așa numitul sistem al cartonașului Garben pentru a reduce penalitățile în cazul în care se constată că um, greșelile sunt uh, minore sau erorile sunt uh, minore. Statele membre mai au de asemenea și posibilitatea de a efectua controle administrative uh, ale plăților directe înainte ca ele să fie Uh, validate. Deci iată o serie de măsuri pe care statele membre le-au primit în iunie anul trecut la dispoziție, care sperăm să aibă un efect pozitiv în ceea ce privește reducerea ratei de eroare. Ați mai pus uh, o întrebare subiacentă în legătură cu indicii cheie, dar uh, ar fi mai bine să uh, tratăm uh, această problemă din perspectiva cadrului uh, uh, principal de monitorizare, care este folosit pentru a uh, da un răspuns la astfel de întrebări. Vom avea și alți uh, indici pe care îi, vom, uh, îi avem în curs de pregătire și, uh, dacă va fi nevoie, vi voi prezenta data viitoare. Eu. Mulțumesc. Cu aceasta trecem la resursele umane împreună cu școlile europene și domnul Marchegeanu este prezent. Bun venit, doamnă Suca. Ahim, scuză-mă. Doar o observație în domeniul uh, agriculturii, dar asta vom mai clarifica. Ce remarc aici este că la plățile din primul pilon avem o rată de eroare scăzută, uh, doar 10 uh, au fost uh, exprimate la suspecții obișnuiți. Pe de altă parte, în continuare destul de ridicată este rata de eroare la dezvoltarea urală, rurală, peste 21% din, uh, din plăți. S-au menționat 24 de uh, obiecții, și la o bună parte sunt, uh, rata de eroare este peste 5%, deci nu mai este de lucru. Mulțumesc. Și acum, doamna Suca, vă rog. Because the... Domnul Pleva. Da. Rata de eroare pentru dezvoltare rurală este de 4,99 și nu de 20%. Voiam să fac totuși această precizare. Vă rog, doamna Suca. Mulțumesc, doamnă președinte. Știu că timpul ne presează, deci o să vorbesc repede. În 2015, Comisia a ajutat uh, școlile europene să pună în aplicare cele 48 de recomandări din partea Curții de Conturi și a Serviciului de Audit Intern. Cam o treime din recomandări au fost puse în aplicare și școlile încearcă, încearcă să pună în aplicare a doua treime. Ehm, reacțiile recente de la curte arată că se fac progrese, dar că nu s-a ajuns la punctul final. Anul trecut, când am venit la comisia dumneavoastră, v-am spus că pentru a avea o îmbunătățire considerabilă a situației din școli, trebuie să revizuim uh, situația uh, financiară și cred că Uh, avem, am primit autorizația Comitetului uh, de Guvernatori pentru a revizui uh, regulamentul financiar al școlilor care să ne permită să avem un singur ofițer de autorizare și un singur ofițer de plăți. Și credem că astfel situația se va îmbunătăți. Nu o să intru în detaliu pentru că anul trecut s-au întâmplat foarte multe, dar cred că Uh, raportorul va avea întrebări și vă pot spune ce am făcut și care sunt înfăptuirile uh, față de ultima dată când am venit în fața comisiei dumneavoastră. Domnul Țeler, vă rog. Ce să vă spun? Școlile europene ne plac, dar sunt cam scumpe. Și chiar dacă se constată îmbunătățiri, mai este mult de făcut. Tocmai de aceea putem nuanța lucrurile și anume care școli uh, duc la aceste costuri ridicate. Există un sistem de control intern și dacă da, cum funcționează și cum este el evaluat din punct de vedere al eficacității și care sunt măsurile ce au fost luate uh, pentru regulile privind licitațiile publice. Aici uh, intervin costuri ridicate. Regulile pentru licitațiile publice trebuie să fie um, aplicate în mod corect. Doamna Suca. Uh, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că e foarte important să vă spun uh, un aspect. Pentru prima dată în acest an, Conturile pentru 2015 au fost închise uh, folosind SAP. Școlile au introdus uh, și uh, principiile uh, pe care nu le-au avut înainte. Avem și o evaluare a riscurilor. Uh, fiecare școală își face evaluarea de risc în parte și această evaluare de uh, risc va, fi, uh, va face obiectul controlului de către uh, controlorul intern. Ajung și la licitațiile publice acum. Am negociat cu școlile un acord prin care Comisia acordă sprijin școlilor cu, în, pentru licitațiile publice și am sprijinit și uh, acordul uh, de a uh, folosi uh, um, deci uh, uh, formulările administrative pentru licitații publice pentru a reduce povara administrativă pentru școli în acest domeniu. Am făcut uh, multe sesiuni de formare atât la nivel de resurse umane și OLAF-ul și DG Buget, OLAF-ul bineînțeles pentru cazurile de fraudă. Deci, vă pot spune că uh, încercăm să punem la zi uh, normele de control intern. Au fost uh, depuse foarte multe eforturi și sper ca la anul să vă spunem că am făcut progrese considerabile, dar în ceea ce privește problema guvernanței, sperăm să avem un singur uh, ofițer în 2018 și un ofițer de pleci pentru 2020. Și sperăm ca toți membrii din uh, Consiliul Guvernatorilor, pentru că știți cum funcționează uh, acest Consiliu, Comisia nu are decât un vot, sperăm, sperăm ca toți uh, membrii să dea dovadă de aceeași dorință de a îmbunătăți situația de care dă dovadă și Comisia. Colegii Liberațchi. Domnul Liberațchi. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. De ce costă atât de mult. Monitorizăm costurile, putem să comparăm costurile școlilor europene cu cele ale școlilor neeuropene? Există costuri justificate și nejustificate sau este vorba până la urmă de uh, profit? Comisia Europeană poate că nu supraveghează aici. Doamna director general, vă rog. Am mai care. So, thank you very much um, for giving... Mulțumesc pentru că mi-a acordat cuvântul. Sunt uh, Giancarlo Marchigiano, sunt secretarul general pentru școlile europene. Uh, în ceea ce privește costurile pentru școlile europene, e un subiect de care ne ocupăm de ani de zile încoace și încercăm să ne asigurăm că uh, lucrurile, situația rămân sub control cam 85% din costurile școlilor europene um, uh, constau din salariul uh, personalului care lucrează în aceste școli. Deci, uh, totul are de a face cu numărul de elevi din școli, care este în creștere continuă cu toate acestea, însă, vă pot spune că au fost depuse eforturi foarte importante pentru a uh, reduce uh, costurile medii pe uh, cap de elev din sistem. Îmi pare rău că nu m-am pregătit pentru această întrebare uh, specifică. Vă pot uh, furniza uh, elemente de răspuns, însă la o dată ulterioară. Uh, cu toate acestea, vă pot spune că s-au uh, depus eforturi pentru a reduce costul pe elev. Apropo, a fost uh, adoptată recent o decizie de a scădea uh, a, a scădea salariul pentru profesorii detașați și pentru profesorii recrutați local, dar și pentru personalul administrativ. A fost o decizie adoptată în 2011, având în vedere că un profesor este detașat pe 9 ani uh, la o școală europeană. Uh, de fiecare dată, uh, în fiecare an, avem profesori care părăsesc școlile și sunt înlocuiți cu un profesor detașat care va costa mai puțin sistemul. Apoi recrutăm noi profesori anual având în vedere numărul de elevi tot mai mare și noile recrutări se fac în uh, conformitate cu noua schemă de salariu. Uh, vă pot spune în medie că scăderea salariului este cam de 20%. Poate ar fi bine dacă am putea afla cât de ridicate sunt în medie costurile pe uh, elev uh, în școala europeană față de o școală belgiană. Poate că ne-ar da un ordin de mărime. Doamnă Suca, ați uh, solicitat cuvântul. Două aspecte. În primul rând, legat de întrebarea dacă Comisia controlează școlile. Poate că știți că există un sistem uh, de guvernare deci, școlile sunt controlate de către Consiliul de Guvernatori. Comisia este doar un membru în acest Consiliu de 30 de membri, deci avem un vot, dar e clar că nu avem uh, drept de veto care să ne permită să uh, transmitem instrucțiuni uh, școlilor. Iar în ceea ce privește costurile, uh, acest uh, um, comitet uh, urmărește felul în care costurile evoluează, deci datele la care vă referează doamnă președinte, le avem, dar trebuie să vedem în ce măsură putem face o comparație și cu celelalte școli, dar datele figurează în raportul anual care este pregătit anual pentru uh, Consiliul de Guvernare. Ja, dann darf ich darum bitten, dass wir den Jahresbericht auch bekommen. Atunci vă rog să primim și raportul anual. Pentru că din datele pe care le-am primit noi, eu n-am văzut aceste cifre. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Domnul Țelăr, la final. Da, am uh, trăit situația că mm, Consiliul a votat uh, ca să nu ne dea dreptate. Însă în ceea ce privește finanțarea școlilor europene, 60% vine din bugetul european, direct. Tocmai uh, de aceea, pentru statele membre ar trebui să fie uh, imposibil să um, să voteze peste capul nostru și să nu fie de acord cu descărcarea. Pentru că altfel suntem destul de puțin credibili. Doamnă Suca, doriți să interveniți? Uh, last year. Și anul trecut am spus acest lucru și am zis că în cazul în care nu se votează descărcarea sau nu se acordă fondurile, uh, e clar că uh, îi uh, nedreptățim pe copii, pe cei 26.000 de copii e clar că nu putem să adoptăm măsuri care să nu permită funcționarea școlilor. Cred că trebuie să depunem toate eforturile și, de fapt, asta încercăm pentru a îmbunătăți situația. Dar, până la urmă, să nu uităm că este vorba de uh, uh, educarea 26.000 de copii. Într-adevăr, și cred că trebuie să menținem și contactul. Eu am uh, pornit de la premisa că vom discuta și despre restul resurselor umane, probabil că, uh, în mod evident, astăzi nu mai avem timp. Uh, Poate că vom încerca să acoperim și acest uh, sector, pentru că foarte rar vorbim despre acest uh, subiect și cred că am uh, face bine să mai abordăm și acest subiect. Vă mulțumim pentru prezență și cu aceasta continuăm. Dacă înțeleg corect, urmează pe lista cheltuielilor și pe lista noastră Domnul Servisi. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt pentru a vă comunica elementele esențiale în legătură cu raportul anual pentru 2015 am avut două rezerve de natură diferită. Una se referă la gestionarea facilității uh, pentru pace de Uniunea Africană și a doua rata erorii care a fost singura de peste 2%. Sunt două rezerve diferite. Una e de natură preventivă, să zicem, pentru că am constatat la un moment dat că trei dintre cele șase axe pentru care sau pe care uh, evaluăm uh, conformitatea cu regulile noastre ale beneficiarilor nu au fost respectate. E vorba de regulile achizițiilor și regulile de audit și, în al doi- și la al doilea uh, au crescut uh, mult uh, sumele canalizate prin Facilitatea Africană pentru Pace și mai ales pentru că zonele, uh, pentru că este un domeniu foarte sensibil, e vorba de stabilire, stabilirea păcii în anumite zone. Deci, um, sume cu grad ridicat de risc, o sumă cu grad ridicat de risc a fost de 8 milioane din 307 milioane cheltuieli care au trecut prin acest instrument. Am considerat că e necesar să subliniem acest lucru și să se ia măsuri pentru a redresa situația. A doua rezervă s-a referit la rata reziduală de eroare de peste 2%. Știți că 2% este pragul standard care a fost adoptat pentru a identifica lucrurile care nu merg și conform uh, în urma recomandării noastre Eh, lucrurile s-au pre prezentat în mod diferențiat pentru a identifica de unde vin er erorile și rezultatul a fost că s-au identificat două domenii cu risc mai ridicat de eroare. Pe de o parte, gestionarea eh, directul a granturilor și apoi gestionarea indirectă prin organizațiile internaționale. Încă o dată, eh, organizațiile internaționale joacă un rol important în uh, Eh, politica noastră de dezvoltare și am considerat că e important să identificăm aceste surse pentru a la măsuri. Sumele cu grad ridicat de risc care au legătură cu aceste rezerve pe baza analizei roate de eroare este de 17 milioane ceea ce trebuie comparat cu cheltuieri în valoare de 2,785 eh, miliarde. Deci eh, e o rată de eroare importantă, dar totuși limitată. Ca de obicei, s-a adoptat un plan de acțiune foarte rapid în, 2000, în iulie 2016 cu o serie de măsuri de la formare până la controlele esante, la schimbarea terminologiei de referință pentru a rezolva aceste neajunsuri. Acestea sunt cele două puncte asupra cărora aș dori să vă atrag atenția. Dacă doriți, pot să vă spun și ce facem pentru a limita riscurile pentru facilitatea pentru pace și ce facem și pentru a ameliora rata erorii. Dar dacă doriți, putem să lăsăm aceste explicații pentru dezbatere. Aș dori să mai subliniez un factor important în legătură cu rata erorii și anume că în ciuda faptului că suntem în continuare peste 2%, scade constant rata erorii, ceea ce e un lucru bun, de la 3,63% în 2012 la 2,2% la 2015 și deci cred că este o tendință pozitivă, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să fim în continuare vigilenți, bineînțeles, din potrivă, dar cred că obținem și rezultate. Și asta înseamnă că se iau măsuri uh, reale și care funcționează. În ceea ce privește facilitatea pentru pace, situația e mai complicată, de aceea am creat un task force în cadrul DEFCO, cu participarea serviciilor de acțiune externă. Am luat o serie de măs- avem o serie de măsuri în cooperare cu Comisia com, uh, Comunității Africane de la Uniunii Africane de la Addis Abeba pentru a monitoriza lucrurile în fiecare zi. Am luat măsuri pentru a urmări toate tranzacțiile, dar și pentru a sublinia că în mare parte e vorba de salariile soldaților Ehm, la care, plătite de țările terțe care contribuie. Deci a fost necesar să um, monitorizăm lucrurile cu multă atenție pentru a pune eh, Comisia din Uniunea Africană în, posibilitatea, în, în, în situația de a gestiona mai bine aceste contribuții financiare. Dacă sunteți de acord, mă voi opri aici pentru că acestea sunt principalele, sunt cele două puncte principale. Are cuvântul uh, domnul raportor. Er Mulțumesc. Anul trecut, Comisia de Control Bugetar a criticat DGDFCO pentru faptul că s-a depus obiecte pentru toate opera operațiunile. Vedem o rată uh, Uh, de eroare scăzând 2,84 în 2014. Însă ce poate însemna o declarație de asigurare dacă există uh, o obiecte uh, asupra întregii activități? Dacă se exprimă o rezervă deasupra uh, întregii activități. Uh, uh, uh, facilitatea pentru piață pentru pace africană, toate acestea sunt incluse. Mă întreb dacă această rezervă este generală. Am fi vrut să știm mai degrabă care organizații internaționale sunt afectate și care exact au fost greșelile și erorile făcute. În ceea ce privește facilitatea pentru pace în Africa, ar trebui să mai analizăm lucrurile. A existat un transfer de fonduri printr-o singură organizație și pentru aceasta DGDEFCO deja în 2015 a făcut o evaluare instituțională din care a reieșit că Comisia privind Comisia Uniunii Africane nu a uh, fost trasă la răspundere niciodată privind contabilitatea și licitațiile. Ei bine, prin această organizație acum se finanțează uh, armate întregi, printre altele în state care în ultimul timp nu uh, s-au distins prin respectarea standardelor democratice. Din potrivă, s-a ajuns la conflicte armate cu uh, grupuri din opoziție um, și iată, aceste, aceste state participă la această African Peace Facility. Deci, uh, cred că ar trebui ca acest subiect să fie uh, abordat. Un alt, o altă întrebare. În ultimul an am avut am avut rapoartele de asistență externă și asta a dus la discuții controversate și în Parlament. Acceptă uh, Comisia această uh, concluziile și recomandările Parlamentului de atunci. Uh, Parlamentul a criticat faptul că AMR nu sunt uh, legate de raportul anual al DGDEFCO cum o solicită regulamentul uh, financiar, ci din potrivă sunt uh, tratate în mod confidențial. Conform acestui document, o serie întreagă de proiecte, din 58 de proiecte, 50 au fost întârziate sau nu au fost atinse obiectivele. Ce a făcut Comisia în acest sens? Herr Generaldirektor, bitte. Domnul director general. Well, thank you. Um, concerning the error rate, uh, I repeat it. În ceea ce privește rata erorii, Aceasta este de 2,2, nu 2,4, conform metodei ratei reziduale, dar putem discuta. Și s-a monitorizat tocmai pe baza unei sugestii de la Parlamentul European. S-a cerut să uh, examin lucrurile mai în detaliu. În ceea ce, când vine vorba de organizațiile internaționale, în 2015 DEFCO a plătit 1,2 miliarde euro organizațiilor internaționale. Deci, este foarte important să monitorizăm lucrurile. Pentru a intra în detalii, din sume au fost plătite prin sistemul organizațiilor ONU, 10% prin organizații ca Grupul Băncii Mondiale, 41% alte organizații, inclusiv organizații regionale. Voi reveni la acestea mai târziu. Erorile cele mai frecvente au fost legate de disponibilitatea documentelor. Acest lucru e valabil și pentru gestionarea directă mm, Documentele uh, nu au fost disponibile din cauza unor reguli al partenerilor, mai ales ale entităților ONU, care nu pot să ne um, pun la dispoziție anumite documente din cauza unor reguli de confidențialitate. În al doilea rând, prin operațiuni verificate prin abordarea uh, ratei reziduale a erorii, um, au avut loc uh, după 31 august al anului uh, după anul um, vizat. Acestea sunt principalele motive pentru care avem o rata erorii de peste 2% aici. Aș dori să spun că pentru a ameliora situația am suspendat gestionarea indirectă dacă s-au identificat probleme sistemice, dacă s-au repetat um, încălcările respectării obligațiilor. Am adaptat uh, cadrul de referință pentru misiuni pentru a avea informații la misiunile considerate confidențiale inițial de aceste organizații. Există o conștientizare în acțiunile de monitorizare în prefinanțarea uh, sumele plătite organizațiilor internaționale. Aș dori să adaug că la ban- am fost la femei săptămâna trecută în cadrul dialogului nostru regulat și am adăugat un, uh, un nivel suplimentar și anume să încadrăm activitățile noastre financiare într-un cadru strategic pentru a identifica și din punctul nostru de vedere care este interesul Uniunii Europene să Uh, intre în acorduri de finanțare cu FMI-ul sau cu Banca Mondială, altfel spus, să fie mult mai clar din, din ce motiv face anumite lucruri și pentru a răspunde mai ușor uh, la criticile că uh, dorim să cheltuim repede banii fără un scop precis. N-a fost niciodată așa, dar astfel lucrurile vor fi și mai clare de, am hotărât să avem o reuniune anuală cu Banca Mondială pentru a evalua toate politicile politicile la nivel uh, sectorial și geografic, pentru a identifica valoarea adăugată pe care o poate avea organizația um, cadrul politicilor Uniunii Europene, la fel și cu FMI-ul și cu toate organizațiile internaționale, ca să verificăm care este valoarea adăugată înainte de a cheltui banii. Astfel se va reduce probabil și nivelul erorii dar asta depinde și de alte lucruri. În cadrul, uh, în ceea ce privește facilitatea mm, africană pentru pace, știm cât de delicată este chestiunea. Am acționat înainte, tocmai de aceea înainte să apară probleme cu impact financiar. Într-adevăr, acest lucru se datorează combinației a doi factori. Comisia Uniunii Africane întotdeauna a fost sprijinită de noi prin asistență tehnică, prin audituri stricte, prin prezență și uh, dialog continuu și uh, vicepreședintele Comisiei a, și-a dus mult contribuția. Deci nu dorim să subminăm, să, să uh, spunem că nu este un, afect, un aspect important, din potrivă. În ceea ce privește aspectul pe care l-ați menționat, ce anume comportamentul unor țări care contribuie cu trupe, Trebuie să identificăm despre ce sume, sume e vorba și pentru a limita riscurile de a prefinanța astfel de trupe, um, am uh, aplicat măsuri pentru a ne asigura că sumele plătite țării apoi revin la Uniunea Africană pentru a plăti soldații și apoi am uh, schimbat metoda și am lucrat cu sume totale um, pentru că apoi plățile să, fie, să nu fie reținute de țările respective, de țara respectivă. De altfel, nu este singura țară, mai este una și mult mai democratică, dar nu dorim oricum. nu noi dorim să finanțăm contribuțiile, nu altceva. De aceea reducem spațiul de manevră al uh, țărilor partenere. Având în vedere observațiile făcute anul trecut de Parlament, cred că nu am înțeles bine, pentru că cred că s-a folosit uh, sistemul de semafor pentru a evalua riscul cu verde, uh, galben și roșu. S-a considerat că indicatorii uh, galben și roșu nu și-au atins obiectivul și pot fi considerate ca fiind erori. Dar în sistemul în uh, sistemul pe care îl creăm, de fapt, acestea nu indică eșecuri, indică riscuri. Deci a fi în galben sau în roșu nu înseamnă că proiectul a eșuat, înseamnă că trebuie să punem în aplicare măsuri specifice pentru controlarea riscului pentru ca ceea ce observăm să nu devină un eșec. Iată care e diferența. Deci am luat lucrurile în serios, dar aș dori să subliniez și faptul că obiectivul acestui sistem de semafor nu era să se ajungă la concluzia că e vorba de un eșec, ci să se ajungă la concluzia că ne-am identificat, intensificat acțiunile pentru a preveni eșecurile. Mulțumesc. Dem sector können wir sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. În domeniul acesta vă batem cu armele dumneavoastră, pentru că și pentru acest an am făcut uh, uh, această evaluare a EAMR și colegul Țeller a întrebat de ce nu sunt anexate raportului anual, cu toate că sunt în Bruxelles. Poate că ar fi important să ne răspundeți la această întrebare. Mulțumesc. Nu cred că pot să explic acum, pentru că nu m-am ocupat de asta inițial, ceea ce nu, nu înseamnă că nu voi răspunde, dar oricum ceea ce trebuie făcut se va face. Mulțumesc! Ar fi bine dacă ne puteți explica uh, de ce nu s-a făcut, cu toate că este într-un uh, regulament uh, prevăzut că nu vrea, că nu-i lipsesc uh, Consiliului aceste documente, înțeles, înțeleg foarte bine, dar nouă ne e foarte dor de ele, ne lipsesc, am vrea să le vedem. Domnul Sarvama acum. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Uh, aș avea o întrebare în legătură cu semaforul, sistemul semaforului. Ceea ce vedem noi, unii dintre noi, ca o problemă nu este ce ați spus dumneavoastră, că nu e vorba de eșecuri, ci de riscuri. Problema este că semaforul nu se schimbă niciodată spre verde. Asta ne îngrijorează pe, ne îngrijorează pe noi și ne îngrijorează în continuare. Dacă multe dintre proiecte sunt în, în, pe roșu sau uh, galben, noi dorim să ajungă și la verde. Și, însă schimbarea semaforului uh, întârzie și nu știm dacă vreodată se va schimba cu adevărat. I, I fully agree that... Sunt absolut de acord. Tocmai de aceea există o metodă de a aborda lucrurile, dar dacă devin eșecuri, se vor regăsi în rata erorii. Deci, um, se regăsesc în rata erorii de 2,2% și atunci avem, aplicăm măsuri. Dar, încă o dată, metoda are obiectivul identific, să se identifice riscurile, nu eșecurile. Dacă se ajunge la concluzia că indicatorii importanți pentru a identifica situații cum stau lucrurile, cred că sunt destul de eficienți, avem o metodă destul de bine funcțională. Capacitatea noastră de a interveni este destul de bine gestionată prin această metodă și rezultatul final este că rata erorii scade și combinația acestor trei factori arată că uh, imaginea finală, dacă nu e verde, e mai aproape de verde decât de galben. Astfel, rămâne de văzut dacă acest instrument este suficient de bun sau nu, dar oricum acest instrument a fost creat de delegația noastră pentru a crea un sistem care cred că e destul de solid. Avem un sistem intern bazat pe raportul anual al Direcției Generale și pe, baz, pe baza raportului anual al fiecarei delegații și deci toate participă la uh, Uh, monitorizarea plăților și contribuie la acest rezultat. Bineînțeles, trebuie să ajungem să avem mai puțin mai mult verde și mai puțin uh, galben și verde. Asta e rezultatul final, dar uh, când ai o metodă, o folosești și apoi ajungi la un rezultat. Și rata erorii este 2,2, este în scădere, în scădere. Hmm. Și aș spune că lucrurile merg spre bine. Rata absorpției fondurilor s-a ameliorat de asemenea procentul contractelor expirate din portofoliul DEFCO de asemenea a scăzut. Deci avem un sistem care funcționează mai bine și deci putem trage concluzia că indicatorii de performanță joacă rolul, după părerea mea. Mulțumesc. Domnul Gaier. Mulțumesc. Sunt uh, pentru ideea de a aborda în detaliu acest subiect uh, în calitate de comisie. Anul trecut am fost uimit când am citit într-o revistă de știri un german un articol care se referea la uh, comisia noastră și zicea că 50% din acțiunile Uniunii Europene în politica externă sunt uh, inutile. După aceea am uh, luat contact cu comisia și i-am rugat să-mi explice sistemul și cred că trebuie să analizăm lucrurile în detaliu. Când vedem aceste documente fără explicații, asta poate duce la interpretări greșite. Bun, acum nu e așa de grav să uh, îi facem uh, un pic de... Uh, să facem comisia să se teamă puțin, pentru că pentru asta e plătită. Însă, cred că există îngrijorări serioase a fi și exi, ar exista și există um, îngrijorări grave um, pentru faptul că Parlamentul European ar vrea să pună sub semnul întrebării politica, de exter politica externă um, a UE. Este un instrument de gestiune a Comisiei, trebuie să fim recunoscători că există, pentru că este un sistem de alertă timpurie. Ceea ce Uh, cunosc din moment, dinainte să fiu deputat, este un sistem care ne arată unde trebuie să mai lucrăm pentru a preveni uh, apariția unei daune. De aici să interpretez că o mare parte a proiectelor internaționale ale UE sunt un eșec, mi se pare cât se poate de greșit. Și, bineînțeles, avem cu toții interesul ca rata de eroare să scadă. Și avem un uh, interes ca UE să își atingă uh, obiectivele politice în mod cât se poate de eficient, dar trebuie să fim și responsabili cu documentele pe care ni le pune la dispoziție Comisia și să le interpretăm cu grijă. Avem nevoie până la urmă de, uh, de instrumente uh, pentru a atinge obiectivele politice cu care suntem de acord uh, noi și Comisia, cel puțin puneți de la această premisă. E bine, asta este important, obiectivele. Și să uh, încercăm să ne uh, distanțăm de încercări de a face lucrurile să pară mai grave decât sunt, pentru că daunele colaterale politice uh, a unui articol frumușel din Spiegel de, în acest caz, e bine, doamnele colaterale sunt uh, foarte grave. Domnul uh, director general, vă rog. I think that this uh, can bring us quite far away. I mean, I... Mulțumesc, că sunt de acord cu dumneavoastră, dar aș dori să mai spun că un astfel de raționament în vremurile de astăzi mi se pare foarte pertinent. Și de aceea cred că ar trebui să fim foarte conștienți și de uh, orice atac la adresa politicii de dezvoltare, pentru că interesele pe termen scurt, care sunt justificate și sunt legitime, exercită presiune și asupra acțiunilor noastre pe termen lung. Câteodată este foarte greu de explicat că investiția, de exemplu, în educație și în sănătate, în țările cele mai Uh, sărace, în uh, zonele cele mai sărace din Mali, de exemplu, uh, își aduce contribuția la lupta împotriva migrației uh, mm, ilegale. Pentru că de fiecare dată ni se pun uh, întrebări, să dăm cifre câți migranți uh, ilegali au sosit. Deci, uh, nu cred că este corect să spunem că uh, e, toți banii aceștia sunt uh, inutili, nu sunt bine investiți, dar cred că ar trebui să ne coordonăm mai bine, să dăm dovadă de mai multă transparență, să ne axăm pe uh, rezultate și așa mai departe. Deci eu sunt de acord cu uh, obiectivele de transparență și uh, în, în felul în care Um, executăm bugetul pentru ca banii să fie cheltuiți în conformitate cu obiectivele și pentru a reduce rata de eroare. Dar sunt perfect de acord cu cele spuse de uh, domnul Gaier. Însă, doamnă președinte, pentru că colegii care au fost în sală înaintea mea uh, au, au, mi-au spus în 2014-2015 am uh, transmis datele Parlamentului European în luna iulie, după aprobarea uh, proiectului uh, de raport interimar de către domnul comisar. Nu știu dacă considerați că e suficient, uh, nu știu dacă uh, doriți informații suplimentare, dar în orice caz am înțeles că ele au fost transmise. A fost. Problema este confidențialitatea și declara, uh, explicația de fiecare dată că e confidențial. Uh, mai ales că nu este în, corespund, în uh, nu corespunde cu uh, acordul interinstituțional privind documentele confidențiale. Asta ne îngreunează situația, nu putem lucra cu aceste documente. Eu cred că trebuie să lucrăm cu aceste documente pentru că uh, aceste documente ne arată, dincolo de fotografiile lucioase, care este situația reală. Din păcate sunt singurele documente din care poți să citești puțin cum are loc uh, gestionarea programelor. Dacă ai acces la aceste documente, problema este că noi trebuie să citim aceste documente, nu o faceți dumneavoastră. Eu vreau să știu ce ați făcut cu aceste rapoarte în acest an, cum au evoluat aceste proiecte despre care spuneți că a fost numai o imagine uh, pe care ne-ați arătat-o bine. Și acest document de lucru a fost uh, redactat după ore întregi de lucru la comisie. Aș vrea să nu ne mai mințim pe noi înșine uh, din, cu tot felul de scuze. Dacă unele proiecte nu funcționează, există întârzieri și probleme care nu intră în uh, rata de eroare, E bine, trebuie să le discutăm. Și dacă ar intra în rata de eroare, asta ar face să crească rata de eroare enormă ar fi util să putem vedea aceste documente pentru a face presiune să se încheie aceste proiecte. Știm și noi că situația este dificilă în multe țări, dar știm că avem nevoie de rezultate mai bune și în uh, majoritatea sa această comisie asta își dorește. Dacă nu avem rezultate uh, mai bune, până la urmă asta ne va face și mai mari probleme. Asta este întrebarea. Ce ați făcut cu datele uh, din acest raport? Sunt peste 120 de rapoarte. Sunt rapoarte greu de uh, analizat pentru că trebuie schimbate uh, trebuie schimbat formatul bazelor de dată de, ba, de date, dar când se analizează aceste date uh, și asta trebuie făcut fără să îi se ceară, uh, fără să uh, se facă apel la Google, Uh, atunci se pot obține niște informații importante și obiectivul trebuie să fie să avem rezultate mai bune, dacă știm cu toții că aici avem un punct slab. Și uh, ar fi bine dacă nu aș fi singura care crede că este un punct slab. Uh, Dincolo de faptul că am spus că cu toții ne-am angajat, uh, eu primul, dar și ceilalți colegi de la comisie, să îmbunătățim vizibilitatea acțiunilor noastre, Motivul pentru care, și aici vă dau un exemplu, uh, e foarte important pentru ceea ce facem noi, dar care face obiectul și unor uh, critici din partea Parlamentului European, uh, pentru că ni se spune că deviem banii pentru dezvoltare. E o dezbatere cinstită, dar cred că ar trebui să ținem cont de toate punctele de vedere și de toate prioritățile. În ceea ce privește sumele, sunt gata împreună cu dumneavoastră și cu colegii de la comisia dumneavoastră să vedem cum putem face îmbunătățiri. E vorba de rapoarte interne care, până la urmă, mie îmi permit să îmi semnez raportul anual de activitate. Pentru că avem mai multe astfel de rapoarte pentru, șefii, pentru fiecare șef de delegație. Aceste rapoarte sunt baza pentru care pe care ne bazăm uh, în a emite sau nu rezerve. Bineînțeles că dacă putem să înslesnim viața dumneavoastră și a Parlamentului în general, să dacă putem să vă ajutăm să înțelegeți care este relația între banii cheltuiți și rezultatele obținute la fața locului, uh, împreună cu comisia dumneavoastră sunt dispus să vedem cum putem să facem îmbunătățiri. Dar uh, suntem limitați, avem un raport uh, anual pentru că fiecare Uh, șef de delegație uh, se ocupă de uh, propriul raport, dar suntem gata să aducem îmbunătățiri. Și în acest moment e foarte important și vă pot da, v-am dat un exemplu în domeniul migrației, vă pot da și altele, suntem trași în mai multe direcții și trebuie să avem și o claritate în acțiunile noastre pentru că rezultatele adesea sunt uh, interpretate în mod diferit. Aș dori să revin la întrebarea mea. Ce ați făcut cu raportul și cu datele din raport? Am analizat aceste rapoarte pe plan intern. Fiecare raport este transmis directorului care se ocupă de zona geografică respectivă și dacă se constată că există ceva care justifică uh, o rezervă uh, pentru raportul final, atunci se face. E un instrument util pentru uh, auditul intern. Dar nu ne referim doar la raportul anual de activitate. Nu procesați datele, de exemplu, nu faceți o comparație între toate datele, între indicii din toate rapoartele. Nu faceți o comparație între indicatorii cheie pentru a să vedeți care este performanța șefilor de delegații. Faceți, ba da, ba da. Dar avem acești uh, indicatori uh, care sunt de competența gestiunii financiare. Uh, și după aceea, calitatea output-ului și corespondența între obiectivele de politici se face, dar nu în acest cadru. Dar, bineînțeles, acest cadru își aduce contribuție. Avem însă un cadru mai vast, care este evaluarea proiectelor. Este instrumentul principal care face și o evaluare calitativă și nu doar cantitativă, care se calculează în funcție de raluri, în funcție de greșeli, de lacune în sistem și așa mai departe. Președinte, atunci ar fi bine dacă ne-ați putea trimite și acest document. Colega Leia la Sender, următoarea pe listă. Mulțumesc. Anul trecut ați a publicat uh, un uh, raport și uh, ne a spus că e nevoie de instrument, un instrument de gestiune internă. Dacă spunem, de exemplu, că anumite țări uh, au anumite probleme, uh, nu trebuie să uităm că există uh, Uh, probleme pentru orice tip de activitate, pentru noi din Spania, din Germania și așa mai departe. Deci haideți să respectăm uh, instrumentele la uh, dispoziția tuturor instituțiilor, pentru că sunt instrumente de gestiune. Trebuie să analizăm situația din punct de vedere intern. Nu cred că e corect să le publicăm ca și când ar fi instrumentele noastre. Să nu uităm că Comisia are propriile instrumente, iar mm, noi, dacă am publicat toate, toată comunicarea internă între grupuri, de exemplu, am face obiectul uh, revistei Spiegel în fiecare număr. Anul uh, trecut, a fost un articol uh, legat de reacția domnului Von. E populism, mie mi se pare o atitudine inacceptabilă. Dacă Comisia nu are nimic uh, de adăugat, uh, atunci uh, ce facem? Ajungem cu rapoarte care nu au niciun sens. Pentru că prin publicare ne-am pune din nou într-o lumină negativă. Deci haideți să respectăm condițiile pe care le avem între instituțiile noastre. Dumneavoastră spuneți că trebuie să se publice totul. Dar dacă Uh, într-un articol se spune jumătate dintre fonduri se duc pe apa sâmbetei, nu cred că e felul, nu e un mod în care putem să uh, îi ajutăm pe oameni să folosească fonduri în mod corespunzător și nu cred că facem un serviciu cetățenilor. Tot uh, insistați pe acest subiect, dar încă o dată avem un instrument, un instrument de gestiune. E nu putem funcționa doar așa pe bază de uh, clișee. Orice instituție, că e din Germania sau din altă țară, trebuie să fie evaluată de-a lungul timpului și nu printr-un clișeu fotografic. Doamna președinte, nu sunt de acord cu această atitudine. Nu este adevărat ce spuneți, stimată colegă. Nu am publicat nimic Reuniunea a avut loc în camera, cu ușile închise, cu DGDESCO și documentul de lucru nu a fost pe website, a fost un document de lucru ce nu era public și când și când nu mai putem uh, lucra și dacă nu mai putem lucra cu documente care ni se pun la dispoziție, atunci uh, putem să punem lacăt uh, pe ușă și să ne încetăm activitatea. Eu nu vreau să mi se ia acest drept de a putea avea acces la documente. Mulțumesc, urmează domnul Sarvama. Thank you, Chair. Uh, I could say, here we... Mulțumesc, doamnă președinte aș uh, spune iată-ne din nou uh, la același subiect. Doamna Ayala Center a adus în discuție populismul și cred că este cuvântul cheie. Și aș dori să vă uh, spun și punctul meu de vedere. Mie, mi se pare că e tragic dacă ceea ce unii dintre noi de la comisia noastră încearcă să facă interpretat drept populism, pentru că exact pe invers și sprijin ce a făcut președinta cu documentele, pentru că exact pe invers, exact pe dos. Noi încercăm să uh, stingem uh, flăcările tot mai uh, fierbinți ale populismului. Asta încercăm noi să facem. Domnul Manservisi ne-a dat un exemplu, exemplul Mali. Și aici ajung la miezul problemei. Am înțeles că poate că e imposibil să avem o dovadă cantitativă, o informație clară în legătură cu felul în care acționăm noi în zonele cele mai sărace din Mali. Și că ce facem noi ajută uh, pe viitor uh, în contextul migrației și așa mai departe. Și aici mă întorc uh, la populismul la care te referai tu, Ines. Uh, publicul, contribuabilul european, indiferent uh, dacă citește un articol din Der Spiegel sau nu, spune și gândește că sau se întreabă dacă uh, obține maximum din banii săi. Și de fapt asta este subiectul care ne interesează, care ne preocupă pe noi aici. Și eu aș putea să fiu populist și aș putea să vă întreb chiar acum și de altfel chiar o să o fac. Așa, ca să ducem exercițiul până la capăt, ați putea să ne spuneți dacă nu puteți rezultatul cantitativ, care este rezultatul calitativ, calitativ pe care îl uh, noi, uh, contribuabilii europeni, îl obținem în locuri precum Barbados nu putem să trecem așa prin cele 150 de țări uh, de pe listă. De ce avem uh, reprezentanță în Barbados? Ce facem cu banii acolo? De ce suntem uh, în Vanuatu? Un răspuns de două minute e suficient pentru mine. E doar un exemplu. Această ședință este transmisă pe internet și sper că cineva se uite la noi. Mulțumesc. Domnule secretar, director general, vă rog. Dacă vrem să nu dăm un uh, răspuns care să poată fi exploatat într-o direcție sau în cealaltă, avem nevoie de mai mult de două minute. Dar ce vă pot spune despre Barbados sau în Vanuatu? Apropo, nu mai avem o delegație. Uh, avem o delegație la Fiji care se ocupă de întreaga regiune. Ce facem în Barbados? Avem o inițiativă pentru a sprijini Uh, punerea în aplicare a deciziei COP21 din insulele mici din Caraibe pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon și pentru a diversifica producția de energie, orientarea spre sursele regenerabile de energie. Iată ce facem în Barbados. Și pe alte insule procedăm la fel. Sprijinim, de exemplu, reconversia producției agricole și agriculturii, care era subvenționată de către Uniunea Europeană prin protocolul pentru zahăr, într-o agricultură durabilă, și care sperăm să fie și competitivă. Ce facem în țări precum Barbados, care sunt țări cu venit mediu, poate nu neapărat Barbados, dar celelalte țări, încercăm să Uh, ne aducem contribuția la punerea în aplicare la, a obiectivelor de dezvoltare a mileniului. De exemplu, încercăm să reducem uh, inegalitățile sociale care pot duce și au dus de altfel și la instabilitate în țări și deci în regiunea respectivă. Iată câteva exemple, uh, ca să mă limitez la cele două minute, dar pot să vă dau și alte informații. Domnul Sarvama, mulțumesc! pentru răspuns, dar de fapt de asta avem nevoie. Și o să adaug ceva, vreau să spun acest lucru. Nu cred că uh, transparența totală ne ajută. Uh, cu toții ne aflăm în... Uh, în uh, îmi cer scuze, cred că transparența totală e necesară. Suntem cu toții în aceeași uh, barcă. Mulțumesc, domnul Ștaikovski. Pane generální řediteli, já se nebudu pouštět do této debaty. Domnule director general, nu aș vrea să mă lansez în această dezbatere pe care am ținut-o mai devreme, dar ideea dumneavoastră sau observația noastră că am plecat din Barbados uh, în uh, Fiji mi se pare de-a dreptul amuzantă. Ceea ce faceți acolo este cu siguranță uh, o treabă foarte bună. Eu am fost în Mongolia, acolo Uniunea Europeană este de foarte mare ajutor. Nu avem reprezent reprezentanță acolo, uh, acționăm din China și multe fonduri merg în această țară. Mulți bani și țările din Europa de Est uh, au relații strânse cu Mongolia, mulți mongoli lucrează în state din Uniunea Europeană și acolo nu avem delegație. Și de multe ori se întâmplă asta. Nu vreau să fiu uh, cel care critică. Știu că există delegații UE unele mai bune, altele mai puțin bune, altele de-a dreptul nebuie, nebunești. Uneori, uh, însă dacă îi cauți în unele locuri, dacă îi cauți vinerea, uh, nu îi găsești pentru că sunt la plajă. Însă, în urma unei dezbateri de acest gen, aș vrea să avem o strategie, un plan, pentru că este vorba de banii contribuabililor europeni. Nu pot să mă mulțumesc numai cu răspunsuri generale. Da, vă rog să vă luați mai mult timp. Puteți să ne răspundeți și în, în scris puteți să ne spuneți că acum nu puteți să ne dați uh, răspunsuri, uh, dar pute, puteți să ne transmiteți în scris uh, răspunsuri. Domnul Țeller, da, cred că ar trebui să, fim, să vorbim mai la obiect. Cred că doamna președinte nu a publicat niciun document uh, secret, ci pur și simplu rapoartele anuale pe care trebuie să le trimită șefii de delegație din, ale Uniunii Europene le-a analizat. Nu mi se pare că a încălcat uh, vreo regulă. A fost una dintre sarcinile delegaților UE în străinătate ca cei care se află la fața locului să uh, se întrebe ce se întâmplă cu banii europeni. Să nu ne facem iluzii. În urmă cu câțiva ani, când aveam o reprezentanță undeva și am întrebat ce se întâmplă cu ajutorul de dezvoltare european, de multe ori diplomații habar n-aveau ce se întâmplă în țara în care erau acreditați. Și aici trebuie să intervină coerența politicii europene față de, față toate, față de toate politicile europene. Despre asta este vorba. Pentru că ei mi-au, mi-au trimis la DGDF, cu DGDF cum spunea, pe păi da, dar noi suntem aici la uh, Bruxelles, trebuie să cooperăm cu organizații terțe pentru a afla lucrurile. Și apoi directorul general mi-a spus că 50% se fac prin organizații ONU, 50% din proiecte, 10% cu Banca Mondială, Uniunea Europeană nu este membru al ONU, statele membre sunt, ONU are propriul sistem de evaluare și de, de contare, însă sunt banii din bugetul nostru uh, cei folosiți și eu chiar vreau să știu Uh, la naiba dacă am obținut ceea ce ne-am dorit, dacă banii sunt cheltuiți uh, în mod uh, adecvat sau nu. Ar trebui să fie un semnal de alarmă. Și dacă asta înseamnă că trebuie să mai îmbunătățim și cooperarea cu uh, celelalte instituții, foarte bine, dar trebuie să facem asta. și dacă mai ajung, ajunge să știe publicul ce se mai întâmplă în organizații, nu mi se pare atât de grav. Domnul Manservisi, vă mai dau cuvântul pe scurt. În ceea ce privește Mongolia și deschiderea unei delegații, am să dau cuvântul colegului de la SAE pentru asta. În ceea ce privește o mai bună gestiune a cooperării, ce intenționez să fac este să uh, ia un membru care este la Beijing și să îl uh, trimit la Ulan Bator ca să fie mai aproape, să cunoască uh, situația și să putem vedea cum sunt mm, implementate programele. Dar este o chestiune sistemică, trebuie să vedem cât, uh, cât costă. Organizațiile internaționale. Aș vrea să vă dau un exemplu cu Banca Mondială și femei. Eu întotdeauna aș face un test de valoare adăugată, nu de, cheltuiar, de cheltuire facilă. Sunt convinsă că s-a, convins că s-a întâmplat deja, dar voi uh, intensifica acest filtru. Există exemple, criza al alimentelor. În urmă cu câțiva ani lucrăm în parteneriat cu ONU și a fost esențial pentru a uh, reuși să uh, le dăm oamenilor de mâncare când mureau de foame. Dacă ne uităm la fondul uh, global pentru SIDA, tuberculoză și malaria, uh, finanțăm acest fond da, și uh, rezultatele se văd. SIDA e în, în scădere. Um, accesul la medicamente retrovirale sunt, accesul crește. Nu vreau să ne retragem din această dezbatere, dar dacă asta înseamnă că trebuie să aveți acces și la chestiuni interne, raportul de activitate anual pe care îl face fiecare șef de delegație pentru a-mi permite mie să văd despre ce este vorba. Bun, eu sunt dispus să discutăm și să vă permit o cale mai bună de a vă face, de a vă exercita activitatea, dar nu cred că exact asta trebuie făcut, pentru că altfel aceste rapoarte uh, vor fi diferite. Fiecare șef de delegație nu este responsabil în fața dumneavoastră. Comisia este responsabilă în fața dumneavoastră. Ar trebui să avem o marjă de manevră pentru a crea un uh, standard de control, analiza eșecurilor și evaluări. Dacă vreți să discutăm mai mult pentru a vedea ce a făcut fiecare delegație pentru uh, a respecta calitatea pe care ne-o dorim de la fiecare proiect, da, putem să discutăm cum putem face asta. Pentru că, după cum uh, s-a spus, asta v-ar permite și dumneavoastră să apărați uh, mai bine nu fiecare uh, operațiune, dar existența în sine a unor astfel de programe în momentul în care vorbim despre obiective de dezvoltare durabilă. Deci uh, atacurile acestea populiste mm, trebuie să putem să găsim un răspuns și avem un interes comun să fim informați, uh, convinși și să uh, promovăm ca fiind relevant acest tip de cheltuială. Bineînțeles, decizia este până la urmă dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți autoritatea bugetară, dar lupta noastră este una comună. V-am dat câteva exemple aici, dar pot să vă dau și mai multe. Value for money, das ist das, was uh, value for money, asta încercăm să obținem uh, și noi. Uh, continuăm. Elefantul alb în sală este emigrația. Mm, tocmai de aceea, domnule Rute, vă dau cuvântul imediat. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi continua în engleză pentru că m am pregătit, am pregătit documentele în această limbă. Cred că este prima dată sau când suntem aici sau sunt eu aici pentru a vorbi despre raportul de activitate anual al DG Home. Și 2015 a fost uh, un punct de cotitură atât în ceea ce privește migrația cât și partea de securitate. Raportul în sine însă se referă la fonduri între 2007-2013, așa numitele fonduri solide, foarte pe scurt, în raportul meu de activitate anual am uh, exprimat trei rezerve, una dintre ele din cauza faptului că DigiHome uh, a fost reorganizat și domnul Juncker ne-a solicitat să facem și cercetare uh, de securitate în Digi Home și de aceea am făcut uh, rezervările obișnuite pentru cercetare. Nu intru în detaliu, știu că există măsuri de uh, atenuare și sperăm că programul Orizont 2020 ne va ajuta să abordăm multe dintre problemele pe care le-am avut în al șaptelea uh, program cadru. O a doua rezervă a fost rata de eroare reziduală în uh, managementul direct, uh, într-o parte neauditată. Rata de eroare a căzut în mod considerabil, dar în continuare suntem peste cei 2% și deci a trebuit să facem o rezervă aici, avem măsuri de atenuare. Observația mea este următoarea. Avem de-a face cu un, un nou tip de beneficiar, un nou domeniu de politici. Este nevoie de foarte multă comunicare pentru a ne asigura că declarațiile și așa mai departe sunt corecte. Și apoi a treia rezervă limitată este una ce ține de riscul de raportare. Avem uh, proiecte, audit al sistemului și am, ne-am dat seama că gestiunea fondurilor nu a fost corectă. Evaluăm acest lucru în momentul de față dar pentru a ne asigura că acest lucru era deja menționat în raportul uh, de activitate anual, uh, am uh, notat acest lucru. Am adaptat indicatorii cheie de performanță, i-am și schimbat. Cei din raportul 2015 nu vor fi aceiași pe care veți vedea la anul. Vă, ex- explic și asta. Mi s-a părut că indicatorii de cheie de performanță pe care aveam nu puteau să ne dea răspunsurile pe care le căutam pentru că se uitau prea mult în viitor. În unele domenii puteam să dăm răspunsuri, în altele nu pentru că uh, depindeau practic de rezultatul noilor programe. Aceasta este situația generală. Îmi cer scuze în numele lui Joao Machado, care îi... Îmi cer scuze lui Joao Machado pentru că am, mi s-a permis să, să intervin mai repede. Doamna Gresle. Da, așa este. Dumneavoastră sunteți pentru prima dată aici și domnul Macado la fel și iată, deja facem așa o impresie proastă. Ne pare rău. Domnul Țeller. Mulțumesc, mulțumesc domnule director general Rüte. Digi Home. Uh, i s-au crescut fondurile în 2015 în mod masiv, uh, criza migrației, uh, fluxuri, uh, fluxuri migra, fluxul migranție, migrator va crescut bugetul cu 60% la 12,9 milioane, Um, sunt o serie întreagă de elemente, hotspoturile, pachetul pentru frontiere, returnarea și așa mai departe. Uh, vi, se par că aceste măsuri, vi se pare că aceste măsuri sunt suficiente având în vedere provocările aduse de criza refugiaților care nu mai este atât de intensă, dar cu siguranță nu s-a terminat. Aveți suficiente resurse financiare și umane uh, Um, cum evaluați uh, rezultatele de până acum și cum uh, analizați uh, numărul de parteneriate de mobilitate? Și cum vedeți crearea facilității pentru parteneriate de mobilitate? Fondul European pentru integrarea um, resortisanților din state terțe, uh, Uh, și alte uh, fonduri au, aici au fost prevăzute rezerve, s-au făcut, uh, s-au constatat erori, dar impactul nu a fost văzut în 2015 pentru că nu s-au făcut plăți. În care state membre rămâne rata de eroare mai ridicată decât 2%? Care au fost problemele identificate în Germania și cum s-a rezolvat? ce s-a făcut în acest sens? Și care sunt concluziile Uh, la care s-a ajuns uh, în urma uh, modului în care Germania a gestionat criza refugiaților. Menționați de asemenea că eficient, costul, indicatorul de eficiență a costurilor și spuneți că l-ați schimbat. Puteți să ne spuneți mai mult despre asta despre, și despre controlul eficienței și mai ales puteți, având în vedere finalul programelor, puteți să ne spuneți ceva despre diferența între credit, angajamentele de credit și cele de plată? Mulțumesc și pentru tonul dumneavoastră staccato. În ceea ce privește măsurile pe care le-am luat, cred că Comisia a răspuns uh, Uh, la uh, criza uh, și s-a concentrat asupra crizei migranților și a securității. Am primit cu 150 de persoane în plus, spre deosebire de alte direcții generale care, mm, cărora li se iau oameni, noi am primit oameni în plus, veți vedea asta și în următoarele zile și săptămâni Uh, suntem pe cale și să consolidăm agențiile, încă nu am menționat asta, este foarte important pentru că sunt șase agenții care lucrează în acest domeniu, ca să vă le numesc pe cele mai importante, Europol, EASO și Frontex. Pentru Frontex am crescut fondurile în mod enorm, practic vom avea o mie de persoane în plus, o mie de persoane la Frontex în 2020 și Europol va fi consolidat și în momentul de față ad, a, adaptăm și uh, pre, um, prevederile pentru, juridice pentru EASO. Deci toate aceste lucruri au loc. Răspunsul meu, oarecum deschis, este că uh, alergăm foarte repede, dar nu sunt sigur că alergăm destul de repede. Cred că știți și dumneavoastră asta în calitate de eurodeputați. În multe domenii ni se cere din partea statelor membre să uh, ne activăm la nivel național și asta mă aduce la hotspot-uri, ceea ce ați menționat și dumneavoastră. Hotspot-urile sunt uh, nimic altceva decât o măsură a UE pentru a ajuta statele membre să facă față crizei uh, refugiaților la fața locului. Avem experți în dreptul azilului, în gestionarea frontierelor, uh, dar uh, am și mobilizat poliție și probabil în următoarele săptămâni Vom avea uh, un raport al Curții de Conturi care a analizat hotspoturile din Grecia și din Italia și probabil și atunci va trebui să mai învățăm câte ceva, să mai tragem niște învățăminte pe acest subiect. Însă am dezvoltat un instrument interesant care merge dincolo de uh, ceea ce mm, sunt așteptările obișnuite de la Uniunea Europeană. În ceea ce privește parteneriatele de mobilitate, cred că puteți vedea în raport cât de mult au crescut, dar cred că suntem într-o altă etapă, suntem într-o și poate că și domnul Servisi poate spune mai mult despre asta. Ei bine, suntem într-o etapă în care încercăm să, să uh, ne structurăm uh, politica în ceea ce privește migrația în mod foarte diferit față de uh, parteneriatele de mobilitate. Încercăm să avem o abordare integrată, holistică, împreună cu statele membre, astfel încât să folosim toate mijloacele pe care le avem la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul statelor membre, pentru a crea un alt tip de parteneriat de migrație în domeniul migrației cu statele terțe. Cred că ceea ce uh, facem acum este, uh, este mult mai bun decât ceea ce făceam în trecut. În ceea ce privește lacunele constatate, în gestiunea fondurilor. În Germania pot să vă spun că, cum ați spus, nu există un impact financiar. Uh, suntem pe cale să analizăm rapoartele și vom discuta cu partenerii uh, germani pentru a vedea ce trebuie uh, să facem pentru a proteja și bugetul UE. Au mai existat alte trei state care au fost cele afectate, însă aici a intervenit regula de minimis este vorba de Republica Cehă, Polonia și Franța. Cred că am reușit să răspund aproape tuturor întrebărilor pe care mi le-ați adresat. Mulțumesc. Da. Uh, avem o creștere enormă a uh, gestiunii partajate și în momentul uh, de față discutăm deja despre programe pe care le, le vom cuprinde probabil în rapoartele de activitate 2016-2017 și vom uh, vedea că la început au existat în multe state membre multe dificultăți pentru a numi autoritățile, care apoi pot cheltui fondurile, am făcut programe de formare, uh, în momentul de față pregătim statele membre în mod intens, însă cred că avem de-a face cu, de -a face cu un fenomen similar uh, Uh, am avut un alt program cu gestionare partajată și uh, de cele mai multe ori sunt alte autorități, uh, ministerele de interne. Trebuie întâi să învețe cum să lucreze cu fonduri europene și lucrăm și la asta. M-am pus și eu pe lista vorbitorilor. Dacă ne uităm la numărul programelor în domeniul dumneavoastră, nu putem decât să uh, Uh, nu putem decât să fim uimit când vedem cât de reduse sunt sumele. Aveți vreun plan să modificați lucrurile sau totul va rămâne la fel? Și apoi, noua orientare a programelor de dezvoltare. Cum putem să ne echipuim acest lucru? Pentru că acesta este și ce, ceea ce ne dorim noi, să avem sinergii, uh, așa cum uh, Uh, uh, mai ales cum îl vedem pe domnul Manservisi, um, care um, are buzunarele pline față de, um, față de direcția noastră generală. Deci cum funcționează lucrurile concret? Pentru că între Degenier, Diginier, SAE și uh, toți ceilalți, nu știu dacă vă puteți uh, găsi un loc. Spuneți-ne care sunt experiențele dumneavoastră. Da, e bine că uh, suntem amândoi aici prezenți, deci putem să răspundem amândoi. În ceea ce privește numărul programelor, în, eta, în uh, perioada 2014-2020 am redus numărul, numărul programelor, mai avem numai două. Avem fondul de azil, migrare, uh, migrație și integrare și fondul de securitate internă. Aici uh, am făcut o concentrare. În același timp și fondurile au crescut în acest domeniu și uh, cred că domnul Țeller spune asta cu um, um, fondurile suplimentare pe care le-am primit. Suntem la 12, peste 12 miliarde, acum mai trebuie să adunăm și să adăugăm și agențiile și așa mai departe. Cred că mergem într-o direcție în care putem avea instrumente eficace. În ceea ce privește statele terțe, pot să vă spun că poate ține și de o continuitate la nivel de personal și de cooperare. Pentru că eu înainte am fost la uh, DG uh, Extindere, avem uh, o, cooperare despre care n-aș putea să-mi doresc să fie mai bună. Uh, cooperăm foarte strâns uh, și bineînțeles că în general, fondurile pentru statele terțe vin de la DigiNIR și de la DigiDefco. În ceea ce privește DigiHome, fondurile noastre sunt foarte reduse. Uneori ne mai ajută să mai facem cât un uh, studiu de fezabilitate pentru un proiect fondurile noastre, dar lucrăm în mod foarte coordonat și cu toți comisarii care își distribuie sarcinile. Din, uh, și din când în când uh, o avem uh, pe doamna Mogherini, din când în când pe domnul Avramopoulos, altă dată pe domnul Han, îi avem și, și ei pe rând merg în diferite locuri și negociază. Și când discutăm la nivelul uh, comisiei, din când în când șeful delegației este domnul Man Servicii, dar sunt și oameni de la noi, sau invers. Deci în momentul de față lucrurile merg mai bine decât am văzut asta să se întâmple vreodată. Cum să ne închipuim asta? Programele sunt uh, stabilite, fondurile sunt uh, alocate, uh, când putem să ne uh, așteptăm în aceeași direcție și la realocarea fondurilor? Oricare dintre dumneavoastră dorește să răspundă, o poate face. Dacă îmi permiteți, pentru că avem experiențe comune în acest domeniu. Să vă dau un exemplu. S-a vorbit despre parteneriatele de mobilitate. Relația este următoare, următoarea. pactul este un fel de nepot al parteneriatelor de mobilitate. A fost un mod de a reuni două nevoi diferite. Statele terțe să aibă un acces mai bun la spațiul nostru și noi să facem lucrurile în mod uh, ordonat, prin facilitarea vizelor, uh, formări uh, pentru a pregăti pentru eventuale mișcări nu din uh, greșeală aceste partenere de, parteneriate de mobilitate nu aveau un buget alocat special, ci uh, veneau din alte uh, zone. De exemplu, educație dintr-o parte sau de la afaceri interne pentru, a identific- pentru frontiere. Să vă dau un exemplu de Uh, un subiect care este pe prima pagină a ziarelor, returnarea uh, migranților ilegali. Digi Home uh, alocă fondurile pentru a aplica legea. Frontex, nivelul național și așa mai departe. Ce facem noi este că atunci când oamenii aceștia ajung într-o țară, Uh, în țara lor, îi ajutăm să se reintegreze în comunitatea lor, să fie formați, să fie uh, să li, se, uh, să li se acorde ajutor, pentru că sunt povești umane ale unui eșec, al unor traume. Deci, cu banii de la Digi Home îi trimitem înapoi acasă și în momentul în care ei se dau jos din avion, noi îi, ne îngrijim de ei ca să îi reintegrăm în societate cheltuielile foarte reduse făcute de Digi Home în state terțe sunt pentru uh, de exemplu, um, birourile de legătură privind uh, migrația. Asta nu pot să um, spun eu că ține de dezvoltare. Este ceva ce uh, folosim uh, pentru a gestiona fluxurile, dar ce pot face este să ajut o administrație să aibă capacitatea să aibă un sistem de gestiune a frontierelor în Mali, Niger și așa mai departe. Nu este ușor întotdeauna, dar cred că uh, ce încercăm să facem este să creăm sinergie și continuitate. Nu suntem mânați de instrumente, ci de obiective și la asta ne gândim, cum să le atingem. Este, iată, un exemplu pe care vi-l pot uh, da. Just perhaps um, uh, to add to that... Aș adăuga, așa cum spunea și Stefano Manțevici, încercăm și uneori uh, greșim, dar uh, încercăm să punem în aplicare în locuri diferite, diferite tipuri de politici și nu putem uh, aplica politici care să nu fie adaptate la situație. În cazul acordului cu Turcia avem ceva similar cu mm, alte cazuri, dar și foarte diferite, pentru că e vorba de o situație foarte specială. În toate aceste politici am încercat um, să canalizăm politica de migrație cu politica de dezvoltare, cu relațiile externe, cu politica de extindere, uh, și tocmai asta se întâmplă în momentul de față. Și uneori, într-adevăr, greșim. Dar dacă nu facem nimic, cred că situația ar ajunge să fie și mai proastă. Mulțumesc și la final, raportorul. Mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră. Aș mai avea o singură întrebare. Care ne aduce înapoi la dezbaterea dinainte. Avem un fond în afara bugetului european, Fondul European de Dezvoltare. Acesta are programe multianuale, anuale, regionale. Dar constatăm din ce în ce mai mult că din cauza migrației, a problemelor de politică internă în, această, în aceste țări, avem probleme cu aplicarea programelor. Nu ar putea fi folosit și acest fond mai mult pentru a acționa în mod preventiv deci, sau cel puțin să, ajut, să facem în așa fel încât în acele, în acele țări în care există migrație internă să se ajute prin acest fond și el să fie folosit mai mult uh, și inclus în strategia generală, mai mult decât până acum? Dați-mi voie să pun o întrebare. Vorbiți despre fondul regional în interior Uniunii Europene? Nu. Fondul uh, de dezvoltare pentru statele ACP, spune domnul Țelar parțial a fost deja trecut în fondul fiduciar pentru Africa. Dar poate că și aici se vor mai face reprogramări. Acest instrument a fost creat după summitul de la Valeta pentru un număr redus de țări pentru măsuri pe termen scurt pentru, uh, pe scurt pentru a lupta împotriva migrației legale și traficului de ființe umane și măsuri pe termen lung pentru um, a, a uh, aborda cauzele uh, la rădăcină. Pe termen scurt, exemplul persoanelor returnate este cel mai evident. Există o lege, o regulă în Uniunea Europeană, migranții ilegali trebuie returnați în țara de origine. Apoi, când acești oameni revin în țara lor, am spus, avem grijă de ei eh, din punct de vedere al dezvoltării. Deci aici e vorba de alte programe, în cooperare cu organizații internaționale, cum ar fi ONU, care are, au experiență în acest domeniu. Cooperăm mult cu ONG-urile locale pentru că cunosc legislația locală. Să facem ce? Să permitem oamenilor să se integreze în comunitate, să le oferim formare uh, profesională, uh, să ia legătura din nou cu familiile, nu știu că nu știm că nu e ușor, să Uh, înțeleagă de ce au plecat și de ce au căzut pradă traficanților. Pentru că acesta e problema cea mare. Și, uh, deci, încercăm să intervenim la rădăcină, oferind oportunități mai bune în domeniul agriculturii, de exemplu, în domenii în care se, de unde vin fluxurile respective. Pentru că dacă nu le oferim nimic, oamenii se mută, se deplasează sau în altă parte a țării, sau într-o țară vecină, sau încearcă din nou să vină spre Europa. Acum, după seria de proiecte pe care le-am uh, le, pro, le, pro, le propunem în noiembrie, avem angajamente vale de 1,8 miliarde prezentăm o evaluare Consiliului European pentru a vedea dacă este abordarea corectă sau ea trebuie revizuită. Avem o evaluare a programului de la Valeta la anul, în februarie, să vedem cum evoluează lucrurile. Și cu cât discutăm mai mult, cu atât mai bine, după părerea mea, pentru că obiectivul final este să abordăm corect problema migrației Uh, dincolo de gestionarea crizelor strict, pentru că nu e vorba doar de crize aici, și să înțelegem ce facem. Pentru că deseori reacționăm la situații cu, cu, cu soluții care nu sunt perfect adaptate, dar încercăm să abordăm lucrurile în mod integrat și am impresia că și alte țări înțeleg acest lucru. La început exista un fel de rezistență în rândul lor, acum nu mai e așa. Mulțumesc. Ajungem spre final. Domnul Marcado, afaceri maritime și pescuit. Aveți cuvântul. Yes, uh, good afternoon, Andy. Bună ziua, mă bucur că mă aflu alături de dumneavoastră și având în vedere că în, e târziu, voi aborda direct principalele puncte care cred că merită uh, menționate. Întâi, în ceea ce privește fondul pentru afaceri maritime și pescuit, nu există rezerve. În general, DG Mare, în ultimul raport uh, anual de activitate, mai are doar un caz deschis pentru un stat membru în 2015. Deci, Am inclus 5 rezerve în raportul anual de activitate, dintre care 3 au fost ridicate și urmează să fie rezolvată și o a patra rezervă, deci rămâne un singur caz pendinte. Și dacă statul membru respectiv nu ia măsurile necesare pentru a remedia situația, vom, uh, implic, vom impune corecturile financiare necesare. Apoi, pentru ca imaginea să fie completă. Anul trecut am plătit mai mult de 100 de milioane de euro și marea majoritate a acestor fonduri au fost plăți pentru perioada 2007-2013 prin cele 27 de programe operaționale. Am estimat riscul anual privind legalitatea uh, și regularitatea să fie de între 2,2 și 2,9% pentru toate cheltuielile din 2015. Situația este comparabilă cu cea din 2014, dar vor exista și alte controle care vor fi făcute în procesul de finalizare al uh, perioadei de programare bugetară și se va calcula rata reziduală de eroare uh, care este de sub 2%. Acestea sunt principalele concluzii pe care doresc să le subliniez deocamdată. Pot să vă spun și că riscul rezidual cumulat pentru fondul european de pescuit la sfârșitul 2015 este 0,74%. Deci s-au făcut progrese continue. Asta nu înseamnă că nu trebuie să continuăm să ne ameliorăm performanțele cât se poate de mult. Mulțumesc, domnul raportor. Mulțumesc, domnule Mahado. Ratele de eroare sunt foarte onorabile, însă în raportul dumneavoastră menționați și dumneavoastră câteva excepții. De exemplu, pentru sistemul de control administrativ, în cinci state membre ați exprimat o rezervă, printre alte Cehia, România, Slovacia, de cele, mult, de cele mai multe ori din cauza ratei de eroare. Cehia, cota este în raportul nostru de la 0 la 3,7 în 2015. România avea o cotă de 4,6% și acum este la 8,8%. În Slovacia, cota a crescut de la 1,3 la 8,8 în 2015 niciunul dintre aceste state membre, conform raportului noastră, nu a făcut măsuri de corecție. Deci pe ce ne bazăm în, uh, pentru uh, rezerva față de România și Slovacia și când se vor face corecții? E un alt element uh, demn de a fi menționat din punctul meu de vedere, este vorba de acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului. La descărcarea de anul trecut am avut o recomandare a raportului special din Curtea de con, al Curții de Conturi. A fost o re uh, recomandare de a, uh, de a defini strategii regionale și de a ne asigura că protocoalele negociate sunt în conformitate cu acestea și cu alte reguli europene și mai de, de asemenea o mai bună legătură între drepturile de acces și capturile reale. S-au făcut uh, plăți în avans și apoi um, cantitățile de captură nu au fost uh, atinse, dar nu s-au făcut uh, rambursări. De asemenea, Curtea de Conturi recomandă Comisiei să aibă o, o procedură de control în to toate etapele de acordare de licențe și Comisia ar trebui să se asigure că statele membre folosesc noua bază de date privind, privind cotele de captură, astfel încât să folosească informații actualizate. Și ne întrebăm în ce măsură Comisia a uh, respectat uh, aceste solicitări. First, uh, uh thank you. Uh, Vă mulțumesc, domnule Țeler în legătură cu rezervele introduse în cazul Republicii Cehe și a Slovaciei. Nu au existat uh, um, cele de plăți pendinte, deci am specificat uh, corecțiile financiare necesare. Republica Cehă s-a angajat să um, deducă aceste sume. Slovacia a dedus aceste sume în uh, solicitare de plată de pe 31 mai anul acesta. S-a cerut României nu doar să facă o, o corecție financiară, ci și să pregătească un plan național pentru a rezolva slăbiciuni din sistemele de gestionare și control. S-a cerut autorității de audit să revizuiască planul de acțiune, a făcut asta și uh, procesul s-a încheiat cu rezultate pozitive. Singurul caz uh, încă pendinte este o rezervă privind Italia și folosirea finanțării pentru scoaterea uh, navelor din uz. Pentru că există condiții ca navele să fi funcționat o anumită perioadă de timp și interpretările din Italia nu au corespuns, după părerea noastră, criteriilor de eligibilitate. Dar um, Cel mai important lucru este faptul că raportul anual de control din Italia a sosit târziu și când a sosit a fost incomplet. Deci a trebuit să-l trimitem înapoi, să punem întrebări suplimentare, să cerem corecții și mai departe dar am primit premisiunea că ne va trimite un raport final uh, la sfârșitul octombrie, începutul noiembrie. Vom vedea cum va arăta și dacă va mai trebui să uh, includem o rezervă pentru Italia pentru la anul sau nu, dar e prea devreme să spunem asta acum. În ceea ce privește acordurile de parteneriat, Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că suma cheltuită pentru accesul la resurse nu corespunde în întregime cantității de pește capturat. După cum știți, aceste acorduri de parteneriat sunt un instrument foarte important pentru ca Uniunea Europeană să poată să uh, promoveze un pescuit durabil la nivel internațional. De ce? Pentru că avem acces la resurse de pescuit din țări terțe de interes major pentru uh, flota europeană, dar obținem acces doar la resursele care sunt în exces pentru țările respective. Noi nu mergem acolo pentru a supraexploata resursele. Un alt element al acestui uh, acord de parteneriat este în mare parte sprijin sectorial. Deci, Um, ajutăm la dezvoltarea sectorului pescuitului local în țările respective ca să poată să pescuiască în mod durabil. Bineînțeles, de multe ori țările destinatare primesc o uh, sumă de bani și apoi ne dau acces la resurse de pescuit. În urma unei negocieri și, în urma concluziilor acestei analize, încercăm să facem să scadă suma pe care o plătim pentru accesul la resurse, pentru ca ea să corespundă la accesul real. Pot să vă spun sincer că nu e ușor, pentru că unii parteneri ar putea să ajungă la concluzia că sumele pe care le, le plătim nu-i mai interesează și sunt și alte țări uh, ale lumii, țări asiatice, de exemplu, care ar fi gata să uh, dea bani fără să pună întrebări. Eu nu spun că nu trebuie să acordăm atenție acestui lucru și că sumele pe care le plătim nu trebuie să corespundă resursele, dar e o negociere și încercăm să găsim modalități de a face o corecție ulterior sau de să deducem din, uh, din, din sumele plătite în viitor, dar oricum aceste parte, sume, aceste parteneriate sunt uh, renoite periodic și noi încercăm deja să introducem această dimensiune, integrăm această dimensiune. Cred că e important să nu pierdem din vedere și asta nu, uh, că nu trebuie să pierdem din vedere faptul că promovăm practici durabile în aceste țări și doar, eh, o facem doar pentru a avea acces la, resurs, la surplusul de resurse. Bineînțeles, țările au altă perspectivă și uh, ajustarea va dura ca să înțeleagă că accesul la resurse trebuie să corespundă într-un fel sau altfel eh, la cantitatea de pește pe care îl o recoltăm. Deci, foarte pe scurt, da, vom introduce aceste măsuri ca să vedem care va fi reacțiile țărilor partenere în momentul în care vom încerca să renegociem acordurile în momentul în care expiră. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să intervină. Raportorul la final. O observație. Bineînțeles, de, din nou și din nou uh, ni se reproșează că uh, doar o mică parte a flotei noastre este Um, sunt vase mari, e bine și că uh, ele de cele mai multe ori uh, acestea uh, prind mai mult decât au voie și apoi vând pe piețe terțe. De exemplu, tonul în Japonia aduce mm, averi. Există mecanisme de a evita asta astfel încât să nu mai poată flotele europene să acționeze pe alte piețe și apoi uh, să verificăm capturile și să nu ajungă uh, pe sub mână uh, capturi suplimentare pe piețele terțe. Deci să știm exact cât s-a prins și unde a avut loc descărcarea. Păi, da, într-adevăr este un aspect foarte important. Doresc să subliniez două lucruri. Întâi, specii ca uh, tonul roșu, specii migratoare, uh, cantitatea de pește care se pescuiește este controlată. Deci, Uniunea Europeană și statele membre care pescuiesc această specie respect, trebuie să respecte anumite limite. În al doilea rând, bineînțeles, trebuie să respecte limite, dar nu le respectă. Dar există controle. Și Uniunea Europeană, de altfel, este una dintre puținele, puțini actori care își controlează navele de pescuit și atunci când pescuiesc în apele internaționale. Mulți dintre partenerii noștri nu fac asta. Deci când pescuiesc în Atlantic sau în Pacific, navele noastre fac obiectul controlelor și inspecțiilor din partea Uniunii Europene. Deci atunci când apar cazuri astfel de cazuri sau cazuri în care există dubii, uh, vă rog să ne anunțați. Noi trebuie să fim vigilenți, să ne asigurăm că se respectă regulile, bineînțeles. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc uh, foarte mult. Uh, am, am, a durat mai mult și ne cerem scuze pentru că știu că timpul nostru este prețios. Însă pentru uh, Uh, noi este foarte important să facem acest schimb de informații cu dumneavoastră și să discutăm cu dumneavoastră ca să știți și dumneavoastră că citim uh, documentele pe care ni le uh, trimiteți. Deci menținem contactul și nu pot decât să vă urez mult succes în continuare și suntem sinceri când spunem asta. Noi continuăm cu punctul 11 de pe ordine de zi, raportul special 12-2016, folosirea ajutoarelor financiare de către agenții. Raportor pentru noi este Denis de Jong și raportor din partea Curții de Conturi este domnul Riman Tasatius. Cred că este pentru prima dată alături de noi. Vă urăm bun venit. Vă dau cuvântul. Uh, thank you, Madam Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Este o adevărată plăcere să mă aflu aici astăzi pentru a vă prezenta acest raport. Well, these 30 seconds of mess <laughs> will not... Da, da aceste 30 ă, de secunde de, de gălăgie nu ne vor face să rămânem în sală după ora 11.30, sper. Uh, let, let, let me continue, perhaps. Voi continua acum. Mm, cred că pot să nu spun foarte multe astăzi pentru că avem un document de lucru pregătit de raportor, un mm, document foarte interesant care prezintă toate aspectele principale. Aș dori să vă atrag atenția asupra unor elemente principale. Mai întâi, eh, domeniul auditului. Să nu uităm că am, ne-am ocupat doar de partea legată de gestionarea granturilor. Bineînțeles, granturile sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor Uniunii și uh, politicile puse în aplicare de agenții, dar noi noi nu am analizat uh, impactul socioeconomic al granturilor. Ne-am concentrat pe chestiuni generale de management. Și un alt punct foarte important este că am selectat cinci agenții din uh, numeroasele agenții care folosesc acest instrument financiar pentru punerea aplicarea politicilor europene. Am uh, selectat o agen, două, două, două agenții mari, două, medii, două mici și una mijlocie, ca să avem o imagine reprezentativă a ceea ce se întâmplă cu plățile sau granturile. Cred că fără a da vina pe agenții fără a intra prea mult în detalii legate de gestionarea granturilor în anumite agenții, pentru că acesta ar putea face obiect, obiectul unei analize separate, cred că putem spune că am uh, tras concluzii generale care pot fi utile în viitor, în toate, în cazul tuturor agențiilor și organismelor, nu doar europene, ci și pentru agențiile din statele membre care aplică sistemul de granturi ca instrument financiar. Concluzia generală a Curții de Conturi a fost că agențiile auditate, în general, au plătit granturi conform regulilor. Aceasta ar putea fi o veste bună, având în vedere faptul că vremea e proastă. Um, avem, bineînțeles, observații. Aș cita trei observații, cele mai importante, după părerea mea. Prima se referă la planificarea instrumentelor financiare, nu doar a granturilor, ci a instrumentelor financiare în general. Concluzia noastră este că nu selectăm întotdeauna instrumentele cele mai potrivite pentru a atinge obiectivele politicilor. Granturile nu sunt neapărat cel mai, instrumentul cel mai eficient pentru a atinge obiectivele. Uneori ar fi mai bine să folosească achizițiile publice. Poate în anumite cazuri metode mai simple, cum ar fi acordurile între servicii uh, sau altele ar fi mai uh, adaptate. Dar ceea ce lipsește este mai ales în stadiul în care sunt uh, realizate politicile să se stabilească dacă granturile sunt metoda cea mai folosită. Bineînțeles, anumite uh, agenții um, să lovesc de limite juridice în folosirea altor metode de a-și finanța activitățile și s-a ținut cont de aceste limite. De aceea, repet, nu am făcut o analiză um, amănunțită a activităților fiecare agenții și nu dorim să dăm vina pe nimeni. Un alt aspect se referă la faza de punere în aplicare. Aici, uh, am constatat că anumite agenții funcționează în cadrul um, regulamentului financiar, dar alte agenții au um, um, aranjamente juridice separate. Uneori, procedurile în, cadrul, în cazul acestora nu sunt foarte clare și transparente și asta poate să ducă la încălcarea tratamentului echitabil al celor care um, depun cereri de granturi. Uneori sunt angajați experți pentru uh, a se ocupa de lucruri foarte importante și urgente și nu se iau suficiente măsuri pentru a se asigura că se evită conflictele de interese, poate din lipsă de timp, din, de timp, poate din lipsă de reguli foarte clare. Noi recomandăm cum, ca cumva să se rezolve această problemă și auditorii în um, raportul de audit uh, fac sugestii care pot fi incluse în regulile interne ale agențiilor ușor. Un al treilea aspect foarte important, dar și foarte dificil, este monitorizarea. Am ajuns la concluzia că, în general, agențiile nu dețin sisteme adecvate de control și nu reușesc să monitorizeze eficiența um, activităților lor de granturi în ceea ce privește atingerea obiectivelor politicilor. Cred că aici, cu toții, inclusiv um, colegiuitorii, ar putea să facă mai multe eforturi și ar trebui să cooperăm uh, în această direcție. Dar, în general, concluzia noastră este că agențiile auditate au respectat regulile. Am făcut cinci recomandări care au fost um, acceptate de agențiile auditate, sunt gata să le, pus să le pun în aplicare și, bineînțeles, Mă bucur și de concluziile uh, raportorului uh, propuse în cadrul procedurii de descărcare de gestiune. Mulțumesc și, bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Vă mulțumesc. Vorbim, vorbim totuși despre 740 de milioane de euro, deci o grămadă de bani. Domnul De Jong are cuvântul. Big thank you. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc uh, Curții de Conturi pentru acest raport special. Este interesant din multe puncte de vedere, în primul rând pentru că se referă la agenții descentralizate și pentru că sunt descentralizate întotdeauna merită atenția noastră deosebită. Și Ehm, cred că e un lucru bun că s-au ales cinci agenții de mărimi diferite ca să avem o imagine cât mai completă a situației agențiilor, unele agenții care au bugete mari, altele care au bugete mai mici. Un alt element interesant în raportul special este faptul că um, reflectă atenția acordată de uh, Comisia de Control Bugetar. Pe de o parte dorim instrumente simplu de folosit, să nu existe prea multe instrumente, prea multe costuri administrative, nici uh, pentru agenție, nici pentru beneficiari. Și în același timp Știm că e nevoie de transparență, trebuie să se evite conflictele de interese, mai ales când e vorba de agenții care se află departe de Bruxelles și de aceea se trebuie monitorizate cu mai multă atenție. De multe ori discutăm aici despre nevoia de o gestiune a fondurilor bazate pe performanță și cred că există tensiuni între, o tensiune între diferitele aspecte. Pentru a da un exemplu sau două, înțeleg ce spune Curtea de Conturi atunci când zice că ex ante trebuie să avem o idee a ceea ce se dorește să se obțină și care este instrumentul cel mai adaptat acestui obiectiv. Până la urmă, unele agenții pot să aleagă între granturi, între um, outsourcing, acorduri între servicii, achiziții, contracte de achiziție și așa mai departe. Și deci trebuie să știi ce vrei întâi. Cu toții suntem de acord. Curtea spune că nu întotdeauna se întâmplă așa. Și apoi, în măsurarea rezultatelor bazate pe performanțe, este de asemenea foarte importantă. În același timp, dacă spunem, așa cum spune curtea, că achizițiile publice nu se aleg suficient de des, cred că nu trebuie să uităm faptul că procesele de achiziții publice la nivel european uh, sunt uh, foarte uh, sunt procedee foarte lungi, complicate, necesită multă multe procedee administrative de aceea e mai ușor să acorzi granturi rapid prin proceduri speciale. Se vede asta în regulamentele financiare. Bineînțeles, trebuie să se evite conflictele de interese și lipsa de transparență, dar, de transparență, dar în același timp poate să fie o măsură eficientă ca grantul să ajungă acolo unde e nevoie de el cât de repede. Deci, în general, Cred că recomandările curții uh, um, servesc intențiile noastre, mulțumesc, dar doresc să trag atenția asupra două lucruri. Pe de o parte, uneori nu agenția, ci comisia va trebui să acționeze pentru că regulamentul pe baza căruia funcționează uh, agenția nu permite folosirea altor instrumente decât granturile și atunci comisia trebuie să schimbe lucrurile trebuie să facă în așa fel încât uh, um, contractele de achiziții să fie posibile. Și a doua observație este că trebuie întotdeauna să monitorizăm costurile administrative și uh, durata procedurilor. Asta nu înseamnă că concursurile curții sunt mai puțin relevante, așa cum am spus-o de multe ori, mai ales în cazul agențiilor, Eh, responsabilitatea este extrem de importantă și asta include raportarea pe bază de performanțe. Deci eh, și în documentul meu de lucru se vor regăsi 14 aliniate mm, care rezumă cam ce am spus eu aici, care sper că se vor regăsi în procedura de descărcare de gestiune. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Stajovski! Inclusive účetnímu dvoru za <clears throat> skvělou zprávu, že přináší tady... Vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport și pentru că aduceți ceva pozitiv după foarte mult timp. Totuși, Comisia de Control Bugetar găsește întotdeauna ceva de criticat. Și am găsit multe lucruri uh, pe care am dorit să le modificăm și de data aceasta aș vrea să spun un lucru. Descărcarea este un mod de a vedea lucrurile și acest raport altul. Și cred că raportul este foarte util. Avem nevoie de o perspectivă. Cele cinci agenții pe care le-ați ales, cred că a fost uh, foarte bine făcută selecția. Reprezintă foarte bine toate agențiile europene. Și cine a făcut această selecție a făcut o treabă bună din punctul meu de vedere. Aș vrea să mulțumesc și domnului De Jong um, pentru că eu vreau să pun o serie întreagă de întrebări, dar dumnealui uh, mi-a răspuns deja la multe. data viitoare nu mai discut cu dumnealui și îmi adresez întrebările direct în sală. Eu credeam că vor fi prezenți și reprezentanții agențiilor. Aș fi vrut să le adresez câteva întrebări în mod direct, dar asta nu se poate. Deci, uh, voi face lucrurile altfel. Acest raport nu este o uh, surpriză despre agenții și granturi, vorbim în această comisie de mai mult timp când ducem dezbaterile noastre de descărcare. De mai mult timp spunem că din punctul nostru de vedere toate acestea sunt problematice, controle și ex antre și ex post, pentru că ele trebuie să asigure transparența maximă a cheltuirii fondurilor. Eu aș vrea să întreb agențiile următorul lucru. Puteți să ne întrebați, puteți să ne spuneți de ce preferați acest instrument uh, față de altele și cum vă asigurați la controlele exante că se face în mod uh, adecvat alocarea fondurilor. Este ceva foarte important pentru că unele agenții au îmbunătățit uh, modul în care folosesc banii, altele mai puțin. De asemenea, aș vrea să știu dacă agențiile în cadrul programelor expost au dus la bun sfârșit uh, sistemul uh, de raportare expost, dacă au făcut au mers și în ultimele detalii. Eu adesea merg în agenții și pentru mine este cel mai, cel mai, cel mai important element. Și o ultimă întrebare și poate că aici puteți să mă ajutați. Cum se asigură agențiile că granturile și uh, sunt în uh, scopul prevăzut și că ajută uh, la atingerea obiectivelor? uneori nu mi-e clar cum sunt folosite fondurile, în mod cât se poate de concret. Cred că Comisia ar trebui să specifice mai bine ce își dorește de la agenții. Și cred că asta a fost contribuția mea la această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom transmite un termen de întrebări către, pentru agenții Uh, nu este reprezentată nici comisia și nici agențiile, uh, deci vom colecta întrebările și le vom trimite acestor agenții. Situația mi se pare la fel de nefericită, dar cum uh, avem un raport orizontal, nu putem să invităm zeci de agenții deodată. Mulțumesc, urmează colegul Gaier. Mulțumesc! Instrumentul descărcării ne este la dispoziție și în cadrul descărcării putem să transmitem toate aceste întrebări către agenții și trebuie să o și facem. În primul rând aș dori să mulțumesc curții de conturi și pentru acest raport uh, și domnului De Jong pentru un raport foarte echilibrat. Am senzația că sunt uh, propuneri pe care, cu care pot fi de acord în principiu nici nu am alte întrebări, am unele comentarii. domenii în care, cred noi, ca comisie putem să ne punem câteva întrebări în ceea ce privește agențiile. În primul rând, situația la agenție este foarte dinamică în cadrul unor accente politice schimbătoare, primim agenții noi, agenții de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, în domeniul energiei, alte agenții sunt create odată cu criza migrației sau primesc uh, cu totul și cu totul noi competențe. Și Frontex, de exemplu, și-a schimbat complet uh, caracterul pot, se poate ajunge la probleme. Nu s-a întâmplat de fiecare dată, dar e posibil. Pentru că trebuie abordate lucruri în mod diferit, sunt competențe noi uh, date sau agenții noi cu uh, personal fără experiență. Uh, nu poate să acționeze ireproșabil de la bun început. Deci tocmai de aceea are sens să să, să luăm în considerare aceste evoluții dinamice și în același timp trebuie să ne gândim ce putem face cu agențiile noi sau cu cele care își schimbă competențele, cum putem să le sprijinim în uh, soluționarea problemelor. Bine, nu este uh, sarcina curții de conturi, nici nu asta doream să spun, însă sunt de acord cu colegul Stehovski, ține de comisie, pentru că ea are Uh, imaginea de ansamblu, ea trebuie să se ocupe să sprijine agențiile. Și din acest punct de vedere, bineînțeles că nu e frumos uh, deloc că în trecut cu redeployment pool am avut o situație în care agențiilor li, s-au cer, li s-a cerut să uh, își reducă personalul. Eu am, mai, am discutat la un moment dat cu un director general uh, uh, al unei agenții care avea nevoie de un specialist uh, pentru un domeniu care a fost acordat uh, de către comisie și în același timp uh, noi l-am certat pentru că Parlamentul European a constatat că problemele de achiziții, cred despre asta era vorba, au, au trecut câțiva ani, uh, Uh, în principiu erau uh, rezolvate în mod improvizat, nu exista niciun specialist. Și am spus să angajeze specialist și el mi-a spus, acum aleg, îmi, aleg, uh, îmi angajez specialistul, nu pot, pentru că voi mi-ați spus să-mi iau un specialist de, de management financiar. Asta se mai întâmplă. Când noi discutăm despre personalul agențiilor, să nu uităm că uh, din când în când poate să apară o nevoie uh, și uneori chiar noi impunem uh, agențiilor uh, să angajeze oameni pentru managementul financiar și este corect, dar în același timp nici nu putem să le spunem că dacă dacă există competențe care țin de administrație, că dacă vre, cerem unei agenții să angajeze personal ce ține de administrație și nu de competențele sale principale, trebuie să și oferim sprijinul necesar. Sunt uh, de acord și cu faptul că avem și agenții mai vechi care sunt altfel organizate decât uh, cele noi sunt uh, de asemenea recunoscător pentru faptul că ai spus, Denis, că dacă schimbăm regulamentele și la un moment dat vom avea uh, regulamente de schimbat, e bine să avem grijă să schimbăm uh, regulamentul de bază în așa fel încât să fie atât de clar precum, îl cer, precum o cere curtea. Cred că asta este important. Mulțumesc. Vă rog, aveți cuvântul. So, uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu prea mai am multe de adăugat. Sunt de acord cu argumentele care figurează în documentul de lucru ale domnului Denis de Jong. Într-adevăr, este foarte important ca agențiile, în acest caz nu Curtea de Conturi, pentru că Curtea de Conturi uh, uh, analizează ex post uh, dacă lucrurile au funcționat bine și cred că trebuie să ne îndeplinim această misiune și a spune în mod uh, cât mai dogmatic, dar bineînțeles că trebuie să înțelegem pe plan concret că ar trebui să existe și un echilibru între complexitatea procedurilor și uh, felul în care ele sunt puse în aplicare și obiectivele care trebuie atinsă. Câteodată procedurile sunt mai uh, costisitoare decât plătim într-un anumit, uh, ne permitem să plătim într-un anumit uh, domeniu. Cred că ar trebui să încercăm să obținem un echilibru și cu, nu numai Curtea de Conturi ar trebui să fie atentă, dar și Comisia care este legiuitor și colegiuitorii, deci Parlamentul European și Consiliul, Uh, vocea dumneavoastră este foarte importantă și sper să, fie, să se facă auzită. În nume uh, propriu și personal vă pot spune că sunt de acord cu aproape tot ce s-a spus în această dupămasă. Bineînțeles, domnule Zdehovski, vom, va trebui să încercăm ca fiecare să ne facem treaba și uh, separarea sarcinilor este un alt principiu important uh, pentru a obține o organizare cât mai eficientă. Eu îmi doresc ca Uniunea Europeană să fie una dintre organizațiile cele mai eficiente. Deci, mulțumesc foarte mult pentru acest raport și mulțumesc, domnule raportor, încă o dată. If the prayer will help, we'll do so. We'll, we'll do... Eh, Dacă ajută să ne rugăm, ne și rugăm. La final, raportorul. Doamnă președinte, mulțumesc foarte pe scurt. Eh, cu toții suntem de acord că concluzia generală a acestei uh, reuniuni este foarte importantă. Aș dori să uh, pun câteva întrebări agențiilor și comisiei, mai ales în contextul celor spuse de, uh, de Thomas. Mulțumesc! Da. da, aștept. Vom, la timp vom publica și termenele. Suntem la finalul reuniunii publice. Mulțumesc tuturor, inclusiv curții de conturi, pentru contribuție. Ați, uh, rezultat, ați uh, rezistat, domnule Gretin, uh, toată după amiază. Nu v-am salutat, dar vă mulțumim pentru prezență. Vă mulțumesc tuturor. Mai avem o reuniune cu ușile închise a coordonatorilor și toți cei care nu au dreptul să participe la această reuniune, sunt rugați să părăsească sala. Vă mulțumesc, reuniunea noastră se încheie aici.